Vom începe, stimați uh, colegi, pentru că ministrul pentru afaceri uh, externe al Estoniei este aici, are și alte responsabilități, a mai fost prezent și în alte comisii uh, astăzi, așadar aș dori să începem astfel încât dânsul să poată după aceea să-și continue activitatea. Mă bucur așadar să îl salut pe domnul Zen Mixe, care este ministrul eston pentru afaceri externe și care ne va vorbi despre asistența umanitară pe durata președinției sale. Știm uh, că există multe asemenea crize umanitare în lume, știm că există crize umanitare la poarta noastră, în Orientul Mijlociu uh, și, de asemenea, și în uh, cadrul Uniunii pentru că în această dimineață chiar am purtat o discuție în legătură cu situația din uh, Grecia. Din fericire am trecut de, de la o situație de criză acolo la o situație de gestionare a situației de după criză cu refugiații de pe insulele uh, grecești. Dar firește, criza acum uh, continuă în Italia, pe coastele din sud. Știm că există o mare criză alimentară în uh, Africa, am discutat în comisia noastră despre Nigeria, Somalia, Sudanul de Sud, uh, Yemen, deci sunt foarte multe subiecte la care ne putem referi, însă vă voi da cuvântul dumneavoastră și apoi sunt sigur că colegii vor avea întrebări. Domnule ministru? Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc membrilor Comisiei pentru faptul că și-au exprimat interesul să afle prioritățile uh, președinției estone a Consiliului Uniunii Europene. De asemenea, doamnă președinte, aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia de a vă întâlni la o uh, vizită anterioară pe care am făcut-o la Bruxelles în martie. A fost uh, o întâlnire foarte utilă, am reușit să gândim împreună agenda pentru președinția noastră în domeniul dezvoltării și chestiunilor umanitare. Mă bucur așadar să fiu astăzi aici, să discut cu dumneavoastră prioritățile președinției estone în ceea ce privește domeniul ajutorului umanitar. De asemenea, mă bucur să fi avut ocazia să discut cu câțiva membri ai uh, Comisiei uh, despre agenda noastră cu privire la uh, dezvoltare într-o manieră mai informală mai devreme astăzi. Voi începe prin a spune că Uniunea Europeană, împreună cu statele sale membre, Uh, este și continuă să fie principalul donator de ajutor uh, umanitar din lume. Parlamentul European joacă un rol important în uh, tot acest proces. Aș dori să mulțumesc acestei comisii și întregului Parlament European pentru sprijin, pentru angajament și dedicare cauzei umanitare dezbaterile vii din Parlamentul European și rolul său de control sunt extrem de valoroase. Uh, viața oamenilor are o valoare infinită și, pentru, și a distruge chiar și una reprezintă o crimă împotriva umanității. Eu cred că asta se aplică în mod egal uh, uh, celor care se petrec atât la Alep cât și la Tallinn. Ajutorul umanitar este o expresie fundamentală a hotărârii popoarelor Europei de a ajuta pe alții care se confruntă cu probleme în lume. În Europa ne pasă de proprii oameni și de asemenea și de uh, ceilalți cetățeni ai lumii, indiferent de locul în care aceștia trăiesc. Estonia se va baza pe impulsul creat de colegii noștri uh, maltezi și uh, aș dori uh, să și mulțumesc această ocazie președinției malteze pentru că a avut o treabă foarte bună în a duce mai departe activitatea umanitară a Uniunii Europene. Ca primă președinție a noului trio, în următoarele șase luni, Estonia va continua să încurajeze coordonare pentru a sprijini uh, un răspuns colectiv al Uniunii Europene și al statelor sale membre la crizele umanitare și la uh, dezastrele naturale din lume. Permiteți-mi să încep prin a sublinia un fapt bine cunoscut și anume că numărul uh, crizelor existente, uh, de asemenea uh, dimensiunea deplasărilor forțate și securitatea alimentară care este amenințată, au ajuns la niște niveluri fără precedent. Ne îngrijorează uh, deplasările de persoane induse de conflicte și de asemenea și uh, uh, provocările umanitare, precum cele din Nigeria, Sudanul de Sud, Siria, Irak și Yemen. În mod geografic, chiar mai aproape de noi avem o criză umanitară și anume în Ucraina, unde milioane de oameni sunt încă afectați și au nevoie de ajutoare fostul președinte al Africii de Sus, Nelson Mandela, se pare că a spus cândva că întotdeauna lucrurile par imposibile până când sunt uh, făcute. Uh, în secolul al XXI-lea avem uh, cunoașterea și resursele necesare. Nu avem scuze pentru faptul că oamenii încă mai mor de foame sau uh, mor de pe urma unor boli uh, care își găsesc leacul. Însă conflictele sunt din ce în ce mai severe și de asemenea și nevoile umanitare. Mai mult de 65 de milioane de oameni au fost deplasați în mod forțat din cauza conflictelor, din cauza violenței și a încălcărilor drepturilor omului. Dezastrele naturale, datorate mai ales schimbărilor climatice și creșterea populației, populație, de asemenea, uh, își sporesc intensitatea și frecvența. În total 130 de milioane de persoane se bazează pe asistență umanitară astăzi. Însă, această sarcină nu este imposibilă și ar trebui să reușim să ne ocupăm de ea. uh, întâlnirea de un alt nivel al ONU uh, cu privire la uh, uh finanțarea ajutorului umanitar a redactat uh, un raport în ianuarie 2016 care uh, estima că 15 miliarde de dolari lipsesc pentru acțiunea, global, acțiunea umanitară la nivel global. Din păcate, această discrepanță de finanțare nu a fost acoperită. Mai recent, în martie, în anul acesta, coordonatorul pentru ajutorul de urgență la Națiunilor Unite a, amenința- a avertizat uh, Consiliul de Securitate că mai mult de 20 de milioane de oameni de pe patru continente se confruntă cu uh, înfometare uh, sau foamete severă. Și de foarte multe ori toate acestea în contextul unor situații de criză și conflicte în multe regiuni ale lumii activitatea celor care uh, se ocupă de acest domeniu uh, este mai importantă acum decât oricând. Cei care lucrează pentru agențiile umanitare și pentru organizațiile din domeniu ajung în locuri unde există conflicte sau dezastre și fac asta pentru a ajuta pe alții. Își părăsesc uh, propriile locuințe și familii sau uneori uh, pierzându-și uh, proprii membri ai familiei. Aceste persoane curajoase uh, merită sprijinul nostru total și de asemenea și respectul nostru. Protecția civililor este scopul cheie al tuturor acțiunilor umanitare. În fața dezastrelor, să asiguri siguranță și demnitate oamenilor este un imperativ umanitar. Trebuie să ne amintim uh, pentru asta doar uh, atrocitățile din Siria din ultimii ani, în care uh, civilii au fost vizați în mod deliberat zi după zi. Astfel de încărcări ale dreptului umanitar internațional nu pot fi tolerate. Estonia împărtășește îngrijorarea gravă legată de uh, reducerea spațiului umanitar și uh, de îngreunarea accesului la ajutor umanitar. Este uh, inacceptabil că asta se pare că a devenit uh, o normă și uh, chiar o strategie uh, de uh, război. Prin urmare, subliniem nevoia de a condamna în toate instanțele astfel de uh, încălcări în mod consistent și sistematic. Uh, trebuie să Acționăm întotdeauna pentru a proteja principiile Uniunii Europene legate de ajutor umanitar și acestea vor fi întotdeauna o prioritate pentru președinția estonă. În al doilea rând, președinția estonă va da uh, atenție specială uh, deplasărilor de persoane. Uh, lumea se confruntă cu cel mai mare nivel al deplasărilor de persoane uh, de la cel de-al doilea război mondial încoace. Prin urmare, asta înseamnă că trebuie să încercăm să răspundem la nevoile oamenilor afectați uh, pe termen lung. În ultimii 15 ani, numărul refugiaților și migranților peste tot în lume, a crescut mai repede decât populația lumii. Crizele de astăzi, că sunt naturale sau cauzate de om, nu pot fi rezolvate doar prin mijloace umanitare. Trebuie așadar să punem la un loc dorința noastră politică și curajul nostru pentru a opri și a inversa această tendință îngrozitoare și pentru a-i rezolva uh, uh, problemele de la rădăcină. E clar că nu există uh, soluții umanitare la crize umanitare. Trebuie însă să pregătim statele partenere să facă față la astfel de crize și să reziste la șocuri. Acesta este un aspect crucial. Conceptul de rezistență a evoluat uh, în discuțiile de politică în ultimii ani, dar din perspectivă umanitară asta n-a schimbat mult. Consolidarea rezistenței este un aspect esențial pentru ca statele vulnerabile și fragile să fie mai uh, uh gata să se ajute singure și mai puțin dependente de uh, asistență externă. Pentru asta luptăm noi, pentru că asta salvează vieți și uh, reduce suferința umană. Din această perspectivă salutăm noua uh, abordare strategică cu privire la rezistență din acțiunile externe ale Uniunii Europene. Noua strategie sublinează importanța de a ajuta uh, statele, societățile, comunitățile și indivizii să se adapte la să se adapteze la presiunile în creștere și pe termen lung, presiuni care duc la conflict. Noi salutăm cooperarea din ce ce mai strânsă între uh, actorii europeni din domeniul politic, uh, umanitar și uh, actorii de dezvoltare care vizează crizele existente. Trebuie să ne pregătim la aceste crize și să răspundem la ele și pentru asta susținem uh, o rețea de dezvoltare uh, umanitară atunci când contextul ne permite. Cum uh, se și subliniază în uh, noul consens uh, european cu privire la dezvoltare, sărăcia, conflictul, fragilitatea și uh, deplasările forțate au legătură unele cu celelalte și trebuie abordate într-o manieră coerentă și cuprinzătoare. Noi vedem că există anumite sinergii pozitive pentru această abordare în ceea ce privește deplasarea de uh, persoane și încercăm să răspundem mai ales la uh, nevoile umanitare în primă instanță. Încercăm să uh, asigurăm o anumită coordonare între toate agențiile noastre umanitare și, de asemenea, și cooperare între agențiile guvernamentale, agenții de dezvoltare, societatea civilă și băncile pentru dezvoltare multilaterală. Trebuie să ne gândim cu toții la ceea ce putem face în cadrul Uniunii Europene pentru a îmbunătăți contribuția noastră la complementaritate și coerență uh, a sprijinului internațional pentru a ajuta pe cei care suferă în state fragile și afectate de conflicte. În ciuda celor mai bune eforturi pe care le facem în rezistența, uh, tot mai trebuie să ajutăm pe cei uh, care sunt actualmente afectați de crize și conflicte în lume. Vom uh, promova această muncă pentru a sprijini pe tineri și pe copii, pe cei care au fugit din calea războiului, pentru a le asigura o educație de calitate efectuată în siguranță. Vom da accent vom da importanță deosebită uh, refugiaților și persoanelor deplasate intern în uh, zone urbane. În al treilea rând, președinția estonă rămâne angajată în demersul de a susține uh, agenda pentru umanitate atât de ambițioasă a Secretarului General Națiunilor Unite, așa cum uh, s-a subliniat la uh, summitul mondial uh, umanitar de anul trecut de la Istanbul. Acest summit a solicitat o accelerare a acțiunilor umanitare. S-au făcut angajamente importante atunci în legătură cu prevenirea conflictelor și a deplasărilor forțate, în ceea ce privește susținerea dreptului internațional și în ceea ce privește ajutorul umanitar. În sprijinul acestui summit, Estonia se va axa pe eficiența ajutoarelor și pe inovație în ceea ce privește soluțiile umanitare. Marea proces de negociere a fost creat uh, uh, în urma, uh, în urma acțiunilor Comitetului ONU pentru finanțare a ajutorilor umanitare. E necesită însă încredere din partea uh, tuturor. Președinția estonă susțină practicile de lucru mai eficiente între donatori și organizațiile de, uh, care oferă ajutor. Aceste schimbări includ sporea flexibilității în finanțare, uh, mai puțină alocare, mai multe contribuții multianuale, uh, și, de asemenea, o mai mare finanțare pentru uh, respondenții naționali și locali. Credem că cu toții trebuie să contribuim la îmbunătățirea eficienței ajutorului umanitar, a transparenței și uh, cu toții trebuie să restaurăm încrederea. Actorii umanitari uh, trebuie să facă din ce ce mai multe cu tot mai puțin. Noile provocări uh, cer noi abordări încurajarea inovației și stimularea uh, sectorului privat în a-și folosi experiența poate să aibă un impact uh, pozitiv asupra răspunsului umanitar. Ne dorim să existe o implicare puternică a sectorului privat în activitatea umanitară pentru a maximiza nivelul inovației. Noi tehnologii și soluții digitale pot să ofere soluții simple și uh, lipsite de costuri uh, sporite în multe cazuri și pot să ofere asistență repede celor care au nevoie de ea într-o manieră mai eficientă și mai transparentă. Cu toate acestea, câtă vreme noi ne adresăm partenerilor noștri, trebuie să rămânem uh, axați uh, pe uh, valorile umanitare cheie pe care le avem. Pe lângă activitatea de după summitul mondial umanitar, președinția estonă se va asigura că există un uh, consens european pentru ajutorul umanitar și că acesta funcționează așa cum uh, trebuie pentru statele membre, mai ales în contextul uh, aniversării a 10 ani de la acest consens în decembrie 2017. De asemenea, dorim să existe progrese în ceea ce privește reducerea violenței bazate pe gen. Vrem să existe tratament egal pentru femei și bărbați și asta are un efect de multiplicare în ceea ceea ce privește eradicarea sărăciei. Cred că asta se aplică de asemenea în uh, conflicte. Trebuie să fim atenți uh, cum punem problema genului uh, în modul în care ne derulăm programele umanitare și de dezvoltare. Obiectivul nostru este să dăm putere femeilor să acționeze ca actori ai schimbării pentru a găsi un răspuns umanitar la multe crize. Dacă dăm o voce femeilor uh, afectate de crize la nivel uh, local, uh, putem să luptăm cu nivelul actual atât de ridicat al violenței bazate pe gen, căci asta afectează foarte multe femei aflate în situații de marginalizare, la fel și copii. Acestea sunt prioritățile noastre cheie în ceea ce privește programul de asistență umanitară. Ambiția noastră este să lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a um, inversa uh, acest uh, flux uh, în creștere al deplasărilor de persoane și să creăm din nou soluții umanitare inovatoare. Um, mă bucur încă o dată să pot să împărtășesc aceste um, idei cu dumneavoastră și sunt gata să vă ofer detalii în legătură cu aceste idei sau cu altele și să răspund la întrebările pe care le-ați putea avea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Sunt convinsă că toată lumea are multe întrebări. O să încep cu domnul Guerrero uh, Salom, care a fost raportor. Mulțumesc foarte mult. Și vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați prezentat uh, prioritățile președinției estone. Foarte adesea auzim o listă întreagă de priorități și foarte adesea acest catalog de priorități seamănă cu cel al președinției anterioare. De obicei există o logică, problemele se rezolvă într-o perioadă mai lungă de timp și deci este cât se poate de logic ca unele dintre priorități să fie preluate și de uh, președințiile următoare foarte posibil vor fi uh, priorități importante și în programul uh, președinției următoare, președinției bulgare. Oricum, iau o notă de prioritățile dumneavoastră și de ceea ce veți face în cursul mandatului dumneavoastră de șase luni. Și aș vrea să fac câteva observații și câteva solicitări. La un moment dat ați spus, ați vorbit despre uh, noțiunea de rezistență, de reziliență, care a fost, uh, care a evoluat în cooperarea pentru dezvoltare. Dar nu mi se pare a fi progresat chiar atât de mult în ceea ce privește ajutorul umanitar sau acțiunile umanitare. Totuși, în ceea ce privește prevenirea conflictelor și rezolvarea conflictelor, precum și în ceea ce privește prevenirea și reacția față de uh, dezastrele naturale, pregătirea și rezistența, reziliența joacă un uh, rol uh, esențial. Tocmai am venit de la o conferință a ONU care a avut loc la Cancun și care se refera la reducerea efectelor dezastrelor naturale. Și o să vorbesc despre asta mai târziu în cursul acestei reuniuni. S-a vorbit despre uh, revizuirea acordurilor uh, la o perioadă de 2 ani și încă o dată s-a pus accentul pe pregătire pe încercarea de a avea un fel de rezistență, de abordare rezilientă înainte să apară o catastrofă sau un dezastru. economiile de bani uh, și economiile de vieți, uh, viețile salvate sunt uh, uriașe dacă ești pregătit. Deci poți economisi foarte mulți bani și poți salva foarte multe vieți dacă ești pregătit dinainte. O a doua observație pe care aș avea-o de făcut în legătură cu um, prezentarea dumneavoastră este legată de un element extrem de important pentru această comisie și anume legarea uh, reacțiilor umanitare, răspunsurilor umanitare de dezvoltare. Și asta este una din uh, manifestările uh, rezilienței. Ajutorul umanitar trebuie să reacționeze la urgențe, dar trebuie să pună bazele durabilității pentru a oferi oportunități pe termen mediu și lung celor care au nevoie inițial de ajutor umanitar de urgență. Ca urmare, ceea ce s-a întâmplat după criza de la Istanbul este extrem de important și trebuie să vedem niște elemente specifice în acest sens în următoarele șase luni. Comisarul a fost de acord să uh, facă în ultimul trimestru al acestui an un exercițiu de revizuire pentru a vedea ce s-a făcut până în prezent în privința angajamentelor luate de la Istanbul, atât uh, angajamentele luate de statele membre, cât și cele luate de UE. Și dacă Consiliul ar putea să se miște mai repede, ar fi extrem de util. Ar trebui să împingă de la spate și statele membre să-și respecte angajamentele. Cred că asta ar fi extrem de util. Și asta ne-ar ajuta foarte mult. Și ar ajuta de asemenea și Comisia. n ar ajuta să încercăm să vedem ce s-a întâmplat, care sunt rezultatele summitului. Ați mai vorbit de un lucru în uh, prezentarea dumneavoastră care mi se pare extrem de important. Unul din punctele importante în summitul de la Istanbul a fost legat de inovare în uh, ajutoarele umanitare. Vorbim de mecanisme noi, de instrumente noi, de reacții noi. În septembrie, Comisia DEVE va organiza activități legate de ajutoarele umanitare și inovare și vom avea și un studiu. Am, eu am solicitat acest studiu și cred că la finalul președinției dumneavoastră ar fi o oportunitate foarte bună să ne uităm la ce facem în legătură cu inovarea, care este poziția noastră față de inovare în acest domeniu. Două ultime observații. Este un lucru pe care uneori uh, îl repetăm. Merită să revizuim consensul privind uh, ajutorul umanitar uh, după o perioadă de 10 ani. Cred că ar fi util să putem deschide dezbaterea pe această temă. Este consensul suficient? Este suficient de bun? Trebuie să-l schimbăm? Și o ultimă observație și după aceea o solicitare. Evident, atunci când vorbim despre ajutor umanitar, uh, nu ne referim numai la Uniunea Europeană și la ajutorul umanitar acordat în uh, cadrul granițelor Uniunii Europene, ci ne referim la, uh, situații, la situațiile care necesită o viziune de ajutor uh, umanitar. Deci mă refer mai strict la o viziune, nu neapărat la resurse. Dumneavoastră sunteți uh, la conducerea Consiliului și vreau să vă întreb, uh, dacă nu ar trebui ca tot ce se face legat de migranți, de ajutoare umanitare, să fie lăsat la atitudinea miniștilor de interne. Sau avem nevoie de dumneavoastră și de competențele dumneavoastră pentru a-i uh, implica și pe cei care se ocupă de ajutor umanitar, pentru că și ei ar putea să ne partajeze viziunea și asta ar fi util. Părerea lor cred că ar fi extrem de importantă pentru situațiile care apar în UE. Când a existat finanțare ECO în uh, Grecia și am avut mai multă expertiză, lucrurile au început să se miște mai bine pentru că oamenii ăștia au avut de-a face cu nenumărate crize și știu ce trebuie să facă pentru a se mișca repede și cred că asta este esențial și asta am discutat și azi dimineață. Și poate și în Italia are loc o criză similară. Bun. Am patru vorbitori pe listă. Domnul Venta, doamna Hoibach, uh, doamna Kenge, uh, domnul Neuser. Deci acum avem cinci vorbitori. Uh, începem cu Bogdan Venta. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu vreau să îi mulțumesc domnului ministru pentru prezentarea priorităților. Prima întrebare este legată de implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Care este părerea dumneavoastră? Ar trebui să înființăm o monitorizare eficientă, un sistem de monitorizare care să permită UE și statelor membre să fie trase la răspundere pentru angajamentele pe care și le-au luat în ceea ce privește angajamentele de finanțare. În al doilea rând, așa cum ați menționat înainte de ședința noastră în legătură cu această nouă posibilitate de a folosi instrumente digitale în zona de dezvoltare, dar acolo întrebarea e foarte simplă. Care este, în ce măsură recunosc statele membre posibilitatea de a face acest lucru? Pentru că aici ar trebui să vorbim și despre finanțare și după cum știți, crearea de instrumente inovatoare de finanțare pentru pace și justiție și pentru promovarea democrației și a respectării drepturilor omului este extrem de importantă, dar cum reacționează statele membre? Ce părere au ele? Uh, mulțumesc, doamna Hoibuch. Dank. Vă mulțumesc, călduros, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, pregătit, ne-ați prezentat uh, programul dumneavoastră privind ajutorul umanitar. Aș dori să vă adresez câteva întrebări care merg dincolo de, asist, de ajutorul uh, umanitar. Pentru că în, pro, în, în rândul priorităților președinției estoniene se află și combaterea cauzelor uh, migrației. Și aș avea o întrebare, o, o întrebare concretă din punctul de vedere al combaterii acestor cauze ale migrației. În programul prezentat vă referiți la faptul că instrumentele financiare ar trebui să capete un caracter mai coerent și mai complementar. Puteți să ne explicați ce înțelegeți prin acest lucru și care sunt intențiile legate de diferitele instrumente financiare. Și apoi, și, în ce, și când vine vorba de politica de securitate, vă referiți la coerență, însă nu amintiți coerența în contextul politicii de dezvoltare. Și pentru mine, sau eu trag concluzia că pentru președinția estoniană această coerență în politica de dezvoltare nu este o prioritate. Mie mi se pare un lucru dificil, mai ales pentru că raportul Comisiei Europene privind coerența nu a fost publicat în acest an și dacă nici Consiliul nu consideră că această coerență ar fi o prioritate, atunci mă tem că ea va dispărea uh, în măsurile politice de dezvoltare sau cel puțin va avea un rol mai puțin important. Vă mulțumesc oricum pentru prezență. Mulțumesc, Annelies. Mulțumesc că am avut plăcerea să vă ascult uh, ieri. Uh, unii dintre noi uh, v-au mai văzut și în alte comisii. Acum avem o criză de ajutor umanitar la Bruxelles atunci când uh, trebuie. Avem un centru de supraveghere a crizelor care funcționează 24 de ore din 24 și am discutat cu ei azi dimineață și ni s-a spus că le lipsesc uh, mijloacele necesare pentru a avea un, uh, un fel de spital de campanie, spre exemplu. Acesta este un detaliu care lipsește din abordarea europeană și nu știu dacă puteți să-mi răspundeți acum, dar ar fi interesant dacă am putea intra în detalii. Uh, Apoi, din partea grupului SND, noi am spus că am dorit să vedem uh, o a unei priorități către educație, pentru că este extrem de important să nu uh, lăsăm deoparte tânăra generație care a fost până acum ignorată din cauza uh, crizelor și războaielor și uh, Voiam să vă întreb dacă ați putea să analizați această situație și educația se aplică nu doar pentru tineri, ci și pentru femei, femei aflate în împrejurări dificile. Capacitatea de a oferi educație copiilor și femeilor este un aspect care, pe care l-aș dori aprofundat. Doamna Kenge. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru că ne-ați uh, prezentat programul dumneavoastră de lucru. Aș vrea să mă refer la două puncte aici. În primul rând, eu mă ocup de țările ACP și aș vrea să mă concentrez asupra acestor trei uh, regiuni. Strategia UE-Africa face parte din programul pe care ne l-ați prezentat și este de asemenea și o prioritate pentru dumneavoastră. Ați eh, menționat eh, tineri și faptul că veți eh, avea un program pentru tineri și în cadrul strategiei ați subliniat și rolul femeilor și v-ați referit la asta spre finalul prezentării. Ați vorbit despre uh, reziliență pentru femei și pentru tineri Dar ați vorbit de asemenea și despre comunitățile vulnerabile. Dar eu am următoarea întrebare. Nu văd nicăieri în strategie să se spună dacă se acordă atenție diasporei, deci cei care locuiesc de multă vreme în afara continentului african, în Europa mulți dintre ei, dar care plănuiesc să se întoarcă pe continentul de origine. Diaspora face parte din multe programe, dar uh, nu ați menționat-o deloc și aș vrea să știu dacă ați putea să-mi spuneți uh, dacă va exista sau nu un loc pentru diaspora. A doua întrebare este legată de munca și sprijinul pe care le-ați putea acorda ajutorului umanitar în cazurile de urgență. Mă gândesc aici la Republica Democratică Congo. Pentru că oamenii sunt uciși în continuare, masacrele sunt în derulare, situația este critică și voiam să știu dacă vreți să acordați sprijin suplimentar programelor deja existente. La fel, femeile tinere din uh, Nigeria. Știți că 200 de fete au fost răpite de Boko Haram. Bineînțeles, există mult mai multe victime și sunt mutate din Nigeria în Camerun și așa mai departe. Și situația este critică, într-adevăr. Dacă nu găsim o soluție și dacă nu avem continuitate pentru munca pe care deja o desfășurăm acolo, uh, mă tem că nu putem face nimic uh, sau tot ce am făcut până acum pentru a elimina cauzele acestor dezastre va fi pierdut. Înțeleg că programul nostru e foarte cuprinzător dar, și salut acest lucru, dar aș vrea să-mi răspundeți la aceste două întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Noizer. <clears throat> Vă mulțumesc. Cred că în Comisia pentru Dezvoltare tot mai mult asistăm la faptul că subiectele legate de securitate și de migrație au relevanță tot mai mare pentru activitatea noastră. Însă, cred că nu trebuie să pierdem din vedere competența centrală a comisiei noastre și anume combaterea sărăciei. În legătură cu acest subiect, în, la sfârșitul noiembrie, lunii noiembrie va avea loc un uh, summit în uh, Côte d'Ivoire. Vom discuta astăzi uh, pe același subiect raportul colegului Maurice Ponga și eu aș dori să aflu modul în care vedeți, vede președinția estonă a Consiliului relațiile între Uniunea Europeană și Africa, pentru că obiectivul uh, principal al combaterii sărăciei uh, trebuie să-și uh, păstreze prioritatea fără a neglija în același timp dimensiunea securității și cea a migrației. Și se, în acest context se pune întrebarea ce se va întâmpla după acordul de la Cotonou pentru că în unor state membre este greu să le transmitem că există diferite formate. Pe de o parte, cooperarea între Uniunea Europeană și Africa și Uniunea Africană și, pe de altă parte, relațiile Uniunii Europene cu statele ACP. Și președinția estonă va trebui să se ocupe și de aceste două uh, aspecte chiar dacă foarte probabil președinția ulterioară, cea bulgară, va trebui să încheie aceste negocieri. Însă, oricum, este evident că avem nevoie de un bun viitor după expirarea acordului de la uh, Cotonou, că Uniunea Europeană în continuare trebuie să întrețină relații foarte bune cu uh, statele ACP și mai ales prin intermediul unui uh, cadru legislativ în acest sens. Mulțumesc, dragă colegă. Ați pus niște întrebări care ies în afara sferei noastre de competență, dar pentru că suntem înainte de vacanța de vară, o să-i las pe uh, oameni să pună ce întrebări vor. Uh, ministrul, domnul ministru poate să răspundă la orice întrebări. Și știu că există multe subiecte pe care dorește să le discute. Not to deal with. And I just have one humanitarian aid question. Am și o întrebare legată de ajutorul umanitar. Știu că azi dimineața am discutat despre ajutorul și situația umanitară din Grecia, acolo unde s-a folosit finanțare pentru ajutarea guvernului Elen. Acum știm că este o criză în plină derulare în Italia. Știu că miniștrii au discutat criza italiană și mă întreb dacă guvernul italian a solicitat uh, sprijin similar cu cel primit de guvernul Elen și care sunt responsabilitățile noastre pentru a uh, reacționa. Um, uh, vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru acest set de întrebări foarte diferite și de cât am înțeles eu, ar, trebui să, ar fi trebuit să mă concentrez mai mult pe dimensiunea umanitară și că vom avea o scurtă discuție privind agenda de dezvoltare înainte acestei reuniuni. Și dacă nu m-am referit suficient de mult la elementele care țin de dezvoltare, acest lucru se explică prin faptul că acestea țin de responsabilitățile, de responsabilitățile înaltului reprezentant și nu de competențele uh, președinției Consiliului. Sunt, uh, vă stau la dispoziție pentru a discuta și aspectele care țin de dezvoltare și multe din, aspect, din chestiunile menționate în această întrebare uh, se referă tocmai la dezvoltare și o să încerc să vă răspund. Apoi, în primul rând, în ceea ce privește întrebarea domnului Guerrero Salom, sunt convins că de multe ori prioritățile nu se schimbă în mod profund de la o președinție la alta și explicația rezid- se regăsește este legată de mai mulți factori ținând seama, plecând de la problemele cu care ne, ne confruntăm, care rămân cumva aceleași, uh, sărăcia extremă, combaterea acesteia, întărirea rezilienței statelor uh, care sunt foarte fragile, asistența oficială pentru dezvoltare și așa mai departe. Și acest lucru reflectă de asemenea și faptul că multe dintre aceste crize se transformă în criză prelungită permanentă, ceea ce înseamnă că trebuie să facem cel puțin două lucruri în paralel. Să răspundem în primul rând a necesităților acute prin intermediul ajutorului umanitar furnizat oamenilor care au cel mai mult de suferit în urma unor dezastre în același timp, nu putem să neglijăm perspectiva pe termen lung, să căutăm soluții pe termen lung. Prin, proie- prin proiecte de dezvoltare bine gândite. Și chiar dacă și este evident că încercăm să găsim o soluție durabilă tuturor uh, criz, situațiilor de criză nerezolvate pe, par, pe parcursul președinției noastre. Eu sunt uh, convins că mm, de unele dintre aceste crize vor trebui să se ocupe și președinția bulgară și președinția austriacă, dacă nu chiar și președințiile următoare. Și încerc să fiu optimist, sunt uh, prin natura mea un, un optimist, însă cred că trebuie să dăm dovadă de realism în același timp și să uh, recunoaștem că toate aceste probleme sunt probleme pe termen lung. Trecând acum la reziliență. Cred că este un concept important atât din punctul de vedere al uh, catastrofelor uh, naturale, cât și a celor cauzate de oameni. Este important să construim uh, rezistența necesară atât uh, a societăților cât și a structurilor de stat a statelor care se confruntă în mod repetat de, cu dezastre naturale și prin această rezistență economisim bani, econo, economisim banii contribuabililor, pentru că cu cât structurile indigene din statele respective sunt mai rezistente, cu atât vor putea să facă mai bine față uh, situației de după dezastrele naturale și uh, vor fi și mai rezistente în fața conf- conflictelor cauzate de, de oameni. Vor putea să facă mai bine față situațiilor de neliniște cauzată de conflicte armate. Și cred că am contribuit și vom contribui și mai mult pentru a crea această legătură între uh, reziliență și Uh, activitățile noastre, astfel încât statele respective să poată să facă mai bine față dezastrelor naturale și să prevină, respectiv să reziste mai bine și uh, crizelor cauzate de oameni. Acum, întrebarea referitoare la migrație și dacă miniștrii de interne ar trebui să se ocupe de acest subiect. Eu sunt convins că securitatea este un concept uh, indivizibil. Într-o lume globalizată nu cred că putem să facem o distinție atât de clară între aspectele interne și cele externe, între o securitate uh, dură și una mai puțin uh, dură când vine vorba de asistența pentru dezvoltare. Există o legătură puternică între securitatea uh, puternică și cea cu un caracter mai puțin puternic și indiferent că este vorba de dimensiunea internă sau cea externă a migrației, trebuie să țină cont de ambele. Trebuie să existe o coordonare foarte bună, o cooperare între agențiile Uniunii Europene, între statele membre și uh, statele sursă ale fluxurilor uh, migratorii. Și cred că și atunci când vine vorba de gestionarea fluxurilor migratorii în Uniunea Europeană sau la frontierele Uniunii Europene, va trebui să facem acest lucru răspunzând în același timp cauzelor uh, acestor fluxuri de migrație. Avem nevoie de o abordare cuprinzătoare a întregului subiect reprezentat de migrație și în același timp trebuie să recunoaștem că din totdeauna oamenii s-au mutat dintr-un loc în altul. Nu este un fenomen pe care ar trebui să, să care ar trebui să-i punem capăt uh, uh, definitiv. Există aspecte pozitive ale migrației și cred că distinția pe care trebuie să o facem este între migrație ilegală și migrație uh, legală. Trebuie să oferim uh, oamenilor canalele legale de a, a migra mm, mm. să le oferim ocazia să-și uh, caute o viață mai bună pentru ei și pentru copiii lor. Trecând acum la Um, întrebările domnului Venta, punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă și tragerea la răspundere. După cum am spus deja, în momentul în care am convenit și ne-am stabilit uh, obiectivele legate de finanțare, Uh, fondurile care se vor îndrepta înspre asistența, cooperarea pentru dezvoltare, pentru ajutorul umanitar, înspre anumite proiecte sau înspre anumite instrumente. Este regretabil că nu reușim să atingem obiectivele pe care noi, noi le-am uh, stabilit. Mm. Încă suntem Uh, mai avem câțiva ani până la în anul 2030, însă ne apropiem rapid de data respectivă. Și cred că devine tot mai evident că nu toată lumea va putea să atingă obiectivele respective și cred că ar trebui să fim mai ambițioși din punct de vedere politic uh, când vine vorba de atingerea și respectarea acestor obiective și în același timp cred că putem să spunem că fondurile um, cheltuite de Uniunea Europeană și de statele membre în asistența pentru dezvoltare au fost în creștere, însă, în mod evident, ele nu au reușit să țină pasul cu nevoia de aceste uh, fonduri, care a crescut de asemenea, mai ales în urma crizelor și dezastrelor care cer un răspuns din partea comunității globale și din partea Uniunii Europene. Um, utilitatea lumii digitale în acest domeniu. În mod evident, soluțiile digitale pot fi folosite pentru furnizarea și pentru gestionarea asistenței pentru dezvoltare, pentru că astfel se crește transparența, responsabilitatea și ajutorul umanitar este livrat într-un mod mai rapid. Cred că este um, un lucru recunoscut de toată lumea și un avantaj adus de tehnologiile digitale. Când vine vorba de cunoștințele digitale necesare, de educarea uh, oamenilor în domeniul uh, digital, de serviciile publice, digitală Există, există o divergență mare de opinii între statele membre și între situația statelor în curs de dezvoltare. Există în general un interes vis-a-vis -vis de lumea digitală și cred că acest concept Uh, trebuie să devină unul cât mai concret. Pentru că este una din cele mai inovatoare modalități de a face față acestei provocări strategice. Însă, nu poate să înlocuiască activitățile multilaterale din acest domeniu. Trebuie să recunoaștem că multe din statele uh, sărace de pe planetă pentru o, o o perioadă uh, lungă de timp vor rămâne în continuare state cu un caracter, de exemplu, predominant agrar și că au nevoie de o infrastructură anume care să le permită ca produsele respective, bunurile să ajungă pe piață și vor avea nevoie și de uh, lucruri tradiționale, asistență pentru dezvoltare și așa mai departe, însă nu considerăm că soluțiile digitale um, s-ar afla în contradicție cu obiectivele Uniunii Europene și cu obiectivele celor care primesc asistența noastră pentru dezvoltare. Acum, întrebarea domnului Hoibuch, combaterea cauzelor migrației și într-un mod complementar și coerent. Cred că, în mod evident, am spus deja, nu cred că trebuie să încercăm să punem capăt cu totul migrației, însă, în mod evident, trebuie să ne preocupe cauzele migrației. De ce sunt oamenii forțați să migreze? De ce sunt oamenii forțați să întreprindă această călătorie periculoasă, traversând Marea Mediterană, să plătească uh, uh, infractori, traficanți de ființe, să ajungă victimele traficanților de, de ființe umane. Deci trebuie să tratăm cauzele migrației într-un mod durabil. Într-un mod uh, eficient și coerent. Într-un mod și cred că o asistență pentru dezvoltare bine gândită poate și ea să uh, și aducă o contribuție importantă. Eu sunt convins că dezvoltarea este o prioritate la fel de importantă pentru toate președințiile. Nu este mai puțin importantă decât uh, ajutorul umanitar. Mm, aceste două dimensiuni sunt strâns legate între ele pentru că obiectivul pe termen lung este același, să construim societăți rezistente care, se, care sunt în, care să, se, care să poată rezista mai bine unor situații de criză și care să poată să se mobilizeze astfel încât să facă față mai bine dezastrelor naturale și altor tipuri de criză. Din câte înțelesesem eu, această reuniune urma să fie dedicată mai degrabă ajutorului umanitar și mai puțin, mai puțin uh, dezvoltării, însă și uh, dezvoltarea este o prioritate pentru președinția estonă. Întrebarea domnului lipsa de spitale și uh, accesul la educație. În mod evident, accesul la îngrijiri medicale într-o situație de criză este crucial și în, în mod și evident trebuie să dăm atenția necesară furnizării serviciilor medicale celor care au nevoie de, de acestea. Apoi, trecând la educație, aceasta este un aspect al răspunsului umanitar și face parte de asemenea și din politica de dezvoltare pe termen lung. Sunt convins că prin îmbunătățirea accesului la educație în uh, regiunile și statele afectate de o varietate de criză este cea mai bună modalitate de a reduce sărăcia și de a spori competitivitatea statelor respective pe termen lung, ceea ce are o importanță strategică și este un lucru um, valabil mai ales pentru cele mai vulnerabile grupuri dintr-o societate. Mă gândesc la femei, la membrii unor minorități și cred că este una din cele mai uh, strategice posibilități uh, prin care uh, putem îmbunătăți nivelul de. Deci, îmbunătățirea nivelului um, de educație este una din uh, posibilitățile cele mai strategice de a uh, atingi obiectivele pe termen uh, lung, pentru că este vorba și de crearea de oportunități economice pentru tineri. Deci uh, este o provocare puțin mai uh, complexă la care trebuie să-i facem față. Doamna Chienghe, sper că v-am pronunțat uh, bine numele. Relațiile între Uniunea Europeană și Africa și problemele legate de diaspora. Da. Nu. Nu apare ca un punct de sine stătător în um, agenda noastră de lucru, însă am luat notă de cele spuse de dumneavoastră și m-ar bucura, m-aș bucura să țin seama de sugestia făcută de dumneavoastră. UE Africa este o prioritate importantă pentru noi și în uh, lumina viitorului summit Uniunea Europeană-Africa care va avea loc în noiembrie în Abidjan. Și va trebui să găsim modalitățile de a lucra împreună cu continentul african, cu Uniunea Africană, cu state individuale de pe continentul african, care și-au creat deja agenda, o agenda pentru orizontul 2063 și noi dispunem de uh, Um, documente de planificare strategică pe care cred că trebuie să le integrăm astfel încât să putem să răspundem atât intereselor uh, strategice și obiectivelor strategice ale Uniunii Europene, cât și să uh, țină seama de interesele, de oportunitățile um, tinere, um, generației tinere din uh, din Africa. Și cred că ar trebui să tratăm într-un mod responsabil uh, provocarea demografică cu care se confruntă acest uh, continent, să tratăm cu toată seriozitatea uh, provocările economice, astfel încât un număr cât mai mare de cetățeni de pe continentul african să beneficieze de soluțiile oferite. Și um, summitul în sine va fi prezidat de președintele Tusk și de omologul său african. Rolul nostru va fi unul de mediator, de a facilita uh, lucrările și de a pregăti uh, acest summit, de a aduce pe ordinea de zi acestuia punctele cele mai inovatoare, cum ar fi e-guvernanța, agenda digitală, care pot oferi noi uh, oportunități uh, tinerei generații din Africa, dar care au și potențialul de a îmbunătăți transparența uh, guvernelor din Africa. În ceea ce privește Congo și Nigeria, ne dorim ca toate instrumentele să fie bine finanțate, pentru că, după cum am spus, dacă nu este să ne uităm la cifre, la datele statistice, privind uh, fondurile uh, puse la dispoziție de Uniunea Europeană și de statele membre, uh, vedem că această contribuție a fost în, în creștere, însă și cererile, nevoile pentru aceste fonduri au fost în creștere. De exemplu, situația din Nigeria amenințarea reprezentată de Boko Haram și de alte grupuri armate similare, deseori principala provocare uh, este legată de uh, furnizarea ajutorului uh, celor care au cel mai mare nevoie de el, pentru că uneori accesul în anumite regiuni, în situații de criză, este o problemă mult mai greu de depășit decât lipsa fondurilor. Deci există o legătură clară între uh, ajutorul umanitar și securitatea uh, furnizării acestuia. Și sper că um, parțial am reușit să răspund și întrebărilor uh, adresate de domnul Neusser, securitate, migrație, relațiile cu continentul african. Nu a existat uh, o întrebare privind uh, situația post-Cotonou, Anul 2020 mhm. uh, se apropie rapid și acordul de la Cotonou va expira și uh, așteptăm din partea Comisiei Europene să vină cu o propunere legată de mandat. A fost, a fost discutat aranjamentul de post-Cotonou cu ocazia reuniunii uh, Consiliului și pot să vă spun în acest moment că nu există un consens total despre uh, calea mm, pe care trebuie să urmăm, însă suntem dispuși să ajungem să căutăm consensul uh, respectiv și poate astăzi agenda UE Africa se bucură de un loc mai uh, predominant. Este important să înțelegem că și relațiile cu statele ACP sunt importante și ar trebui să căutăm posibilitățile prin care să putem să discutăm și cu alți parteneri uh, regionali din zona Pacificului, din zona uh, Caraibelor, care au un interes specific să contribuie la agenda de dezvoltare și cred că Sunt multe elemente pe care putem să le discutăm și să găsim un acord înaintea expirării aranjamentelor actuale, însă eu sunt optimist că vom reuși să mergem înainte astfel încât să reușim să nu pierdem experiența valoroasă și să profităm de instituțiile, cadrul instituțional pe care l-am uh, construit până acum. Right, about the, the, the, the migration situation in Italy. În ce privește situația migrației din Italia, da, situația este foarte gravă. Am discutat asta și cu colegii din, caz, din cadrul Comisiei AFET uh, ieri, pe scurt. Situația migrației și mai ales această rută centrală prin uh, Mediterana reprezintă una dintre chestiunile legate de securitate care vor fi extrem de prezente pe agenda întâlnirilor noastre în următoarele luni. E clar că vrem să lucrăm uh, la acest aspect în diverse uh, grupuri de lucru ale uh, Consiliului. E nevoie de solidaritate internă între statele membre acum. Însă, din nou, va trebui să facem față cerințelor uh, imediate, luând foarte în serios uh, dorința de a vedea mai multă solidaritate transmisă de uh, Italia. De asemenea, trebuie să căutăm căi prin care să abordăm această provocare pe termen lung într-o manieră mai strategică luptând uh, cu activitățile uh, grupurilor infracționale care beneficiază de pe urma traficului de persoane uh, și care și toate acestea prin a verifica persoanele mm. care se află în mișcare, câtă vreme găsim și anumite soluții inovatoare pentru această zonă. Însă, firește, trebuie să rezolvăm problemele problemele uh, care au dat naștere uh, migrației. Va trebui să fim gata să contribuim uh, cu adevărat la îmbunătățirea capacității acelor state care sunt principalele lute de tranzit pentru migrație sau statele care reprezintă practic sursa migrației. Deci, uh, chestiunea este foarte complexă. Am văzut că situația migrației reprezintă una dintre priorități, a fost una dintre prioritățile președinției maltezei, a făcut multe progrese din uh, foarte multe perspective, însă crește n-a reușit să rezolve această problemă în ansamblu său. Cu siguranță nu s-a întâmplat asta din cauza că n-au încercat uh, suficient, însă toate acestea reflectă practic complexitatea situației. Prin urmare, trebuie să ducem lucrurile mai uh, departe și să sperăm că ne vom uh, afla într-o situație mai bună la sfârșitul președinției noastre, nu pentru că ne vom afla într-un moment apropiat de uh, Crăciun, uh, când uh, Uh, practic această rută fostă pentru migrație uh, este mai puțin uh, utilizată în sezonul rece. Mai există însă și niște aspecte care țin de solidaritate aici. Vrem să fim persoanele care mediază um, situația, care facilitează o, o rezolvare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru, uh, că ați uh, răspuns la multe uh, întrebări care poate n-aveau de-a face cu ceea ce ați venit dumneavoastră să ne spuneți aici, însă v-ați descurcat foarte bine. Firește, mai aveți încă șase luni de acum până la Crăciun în care sunteți gata să lucrați. Noi suntem gata să colaborăm cu dumneavoastră. Aș dori să mulțumim domnului ministru că a fost astăzi cu noi aici și că a respectat timpul alocat.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 Okay, colleagues, we're going on to item 9, the midterm review. Stimați colegi, trecem la punctul 9. Evaluarea la jumătatea mandatului a instrumentelor de finanțare externă. Deja de la începutul acestui mandat s-au scurs uh, trei ani iar revizuirea jumătatea mandatului oferă Comisiei oportunitatea de a revizui instrumentele, uh, de a vedea ce schimbări trebuie făcute și așa mai departe. Însă înainte să ne hotărâm dacă facem sau nu uh, schimbări, trebuie să evaluăm uh, modul în care funcționează lucrurile. Iar astăzi vom vedea cum stăm cu această evaluare din partea experților. Avem în fața noastră trei experți care vor vorbi despre uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și despre Fondul European pentru Dezvoltare. Avem deci pe domnul Jean Bossuit de la uh, um, ECDPM, Centrul European pentru Politică de Dezvoltare și Management. Uh, ei au făcut foarte multe studii pentru noi în trecut. Iar dânsul va vorbi despre uh, um, DCI, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Apoi, uh, doamna Caroline Tunison și domnul Javier Pereira uh, vor vorbi despre fundul European de Dezvoltare. Au foarte mulți ani de experiență mm, în ceea ce privește dezvoltarea și evaluările. Începem așadar cu domnul Bosut. Uh, deci ar trebui să începem cu uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, dar dacă doriți, începe cu Fondul European pentru Dezvoltare. Vă oferim 8 uh, minute, vă gândiți cum le împărțiți. Mulțumim. Sorry, is this better? Thank you very much. <laughs> Good afternoon. Uh, e mai bine așa? Uh, bună ziua! Vă voi uh, prezenta concluziile în uh, 8 minute în legătură cu Fondul European de Dezvoltare numărul 11. Ideea este cu acest diapozitiv să vedem uh, unde încadrăm acest uh, instrument financiar. Acesta este instrumentul financiar cel mai uh, bogat, practic, vorbim despre 3,5 miliarde de euro în perioada 2014-2020. Deci, unul dintre cele mai importante pachete financiare pentru ajutor de dezvoltare din lume. Apoi, acest fond se bazează pe acordul de la Cotonou, care oferă caracteristici specifice. Mai întâi este vorba despre parteneria, deci toate deciziile legate de alocarea și cheltuirea acestor bani din Fondul European de Dezvoltare se iau la comun între Uniunea Europeană și uh, statele beneficiare. Și asta firește pentru că acest parteneriat uh, uh, presupune asumarea răspunderii pentru toate activitățile finanțate prin acest fond. Vorbim până la urmă despre un dialog politic uh, și legat de politici la cel mai înalt nivel în baza parteneriatului de la Cotonou. Apoi o altă caracteristică este acoperirea sa geografică. Se acoperă uh, 79 de state ACP, inclusiv 25 de state OCT și acoperă trei niveluri diferite, nivelul național, nivelul uh, regional și nivelul intra-ACP și prin aceasta acest fond este unic practic ne permite o prezență în toate aceste state. Fondul European pentru Dezvoltare are uh, uh, propriile reguli de finanțare și punere în aplicare, ori acest cadru oferă practic foarte multe instrumente financiare și de asemenea și foarte multe modalități de punere în aplicare, de implementare. Vorbim despre sume uriașe de bani, prin urmare, acest fond are o mare greutate în statele unde acționează. Acest uh, fond uh, Uh, oferă o perspectivă pe termen lung, 5 până la 7 ani. În ultima perioadă am vorbit despre 7 ani. Deci Fondul European pentru Dezvoltare este un instrument foarte predictibil uh, pentru prezența și acțiunea Uniunii Europene în aceste state. Ce face acest fond? Ei bine, uh, susține reducerea sărăciei, susține uh, Uh, creșterea durabilă și echitabilă. Deci este instrumentul uh, care va aborda provocările structurale în uh, aceste economii. Deci abordează dezvoltarea pe termen lung și de asemenea și provocările structurale. Acolo unde nevoile trebuie satisfăcute pe termen scurt, intervin alte instrumente financiare ale Uniunii Europene. Oricare dintre aceste caracteristici pot să se mai regăsească și în cazul altor instrumente financiare de ajutor extern, însă uh, toate aceste caracteristici aflându-se la un loc uh, deodată sub umbrela acestui uh, fond face acest instrument total diferit de celelalte ajunge la principalele concluzii uh, ale uh, revizuirii. Le-am uh, împărțit în patru categorii. Primele două vizează performanța acestui instrument, iar ultimele două vizează mai ales structurile, organizarea și instrumentele pe care le folosește Fondul European pentru Dezvoltare. Motivul uh, pentru care am făcut lucrul așa este că evaluarea s-a petrecut la jumătatea lui 2016, s-a încheiat la începutul 2017, câte vreme EDF 11 tocmai uh, începea să fie implementată, deci nu putem să spunem prea multe uh, despre acțiune finanțate prin EDF 11. Deci ne bazăm pe fondul anterior, EDF 10, și ne gândim la relevanța acțiunilor finanțate prin acest program până acum. După care ne gândim dacă actuala structură și organizare a acestui fond uh, permite o livrare eficientă a ajutorului. Haideți să vedem cum se potrivește acest fond uh, în prioritățile europene și în agenda europeană pentru dezvoltare să vedem cum se potrivește și cu uh, ambițiile noastre politice și uh, cu care este legătura lui cu celelalte instrumente financiare. E bine, mai întâi trebuie spus că acest fond este un instrument uh, care um, a fost bine folosit și continuă să fie astfel folosit și azi um, abordează nevoile prioritare și contribuie la um, rezultate în domeniul dezvoltării foarte repede e clar că uh, are o mare eficiență la nivel regional. De asemenea, se aplică anumite principii legate de eficiența ajutoarelor, uh, cu anumite principii orizontale legate de surse um, variabile. De asemenea, ne oferă ocazia să vorbim despre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, precum democrația, drepturile omului și așa mai departe, și ne permite, ne permite să le integrăm în acțiunile noastre atunci când alegem sectoare pe care dorim să le finanțăm. Aceleași valori fundamentale sunt susținute și prin dialogul politic cu aceste state. Fondul European pentru Dezvoltare eh, a s-a dovedit a fi un eh, bun eh, instrument pentru uh, obiectivele pentru dezvoltare uh, durabilă și pentru noile agende internaționale. ne putem sluj- atinge obiective prin acest instrument care se bazează pe un fond fiduciar care ne permite de altfel să evaluăm eficiența acestui fond. Apoi, uh, cum uh, s-a comportat acest uh, fond din perspectiva aplicării principiilor sale fondatoare și a urmăririi obiectivelor într-un context mereu în schimbare? După cum spuneam, Fed este un instrument care datează de multă vreme, de șapte ani, după cum spuneam, și s-a dovedit a fi o ancoră pentru anumite state care au nevoie de finanțare pentru dezvoltare. S-a dovedit a fi un răspuns pre- previzibil, ușor de prevăzut, Uh, pentru aceste state, însă predictibilitatea aceasta poate funcționa și în detrimentul uh, acestui instrument, pentru că e greu să fie adaptat la noi circunstanțe. Deci anumite acțiuni devin uh, puțin relevante pentru că au fost uh, gândite în urmă cu foarte multă vreme, după care atunci când vine vremea să le punem în practică, nu mai sunt relevante pentru nevoile existente. Apoi, uh, în evaluarea noastră ne-am dat seama că parteneriatele nu au fost duse mai departe, de, deși aceasta a fost, acesta a fost un obiectiv explicit al Uniunii Europene. Uh, au existat uh, tot mai puține parteneriate uh, din cauza unor decizii luate în legătură cu anumite idei legate de alocare și programare. De asemenea, s-au uh, introdus anumite proceduri simplificate, s-au folosit uh, fondul fiduciar și amestecul de fonduri care a uh, diminuat interacțiunea cu statele partenere. Prin urmare, spațiul în care statele terțe pot la decizii s-a redus și el. Mai sunt probleme legate de organizațiile naționale de autorizare. Uh, și apoi, în cele din urmă, Comisia s-a gândit că a devenit foarte greu să extindă parteneriatele. Există parteneriate cu anumite guverne care implică parțial și organizația societății civile, însă aceste parteneriate, aceste relații uh, nu au putut fi uh, adâncite sau uh, extinse. Acum haideți să vedem uh, cât de adecvat scopul este acest uh, fond din perspectiva modului în care a fost constituit. Um, ei bine, să vedem dacă este deci adecvat atingerii obiectivelor sale. În complementaritatea și coordonarea, Comisia a luat mai multe măsuri pentru a se asigura că se îmbunătățește complementaritatea și coordonarea între diversele instrumente și diversele proiecte. Însă, în continuare, mai există provocări, mai ales în ceea ce privește uh, coordonarea între FED uh, și uh, acțiunile finanțate prin linile centrale de finanțare. De asemenea, există sinergii reduse cu acțiunile la nivel național, regional sau intra-ACP. Deci se mai poate face progres progres pe acest plan. În primul diapozitiv am spus care sunt principalele aspecte și caracteristici ale Fed. Și toate acestea trebuie să facă din acest instrument unul grozav pentru a promova uh, uh, ajutoarele eficiente. Însă uh, Uniunea Europeană nu a beneficiat pe deplin de uh, posibilitățile oferite de acest instrument uh, extraordinar. Și uh, s-a gândit că poate folosi o metodă care să funcționeze pentru toată lumea, ori ă, asta a însemnat că nu s-au luat în calcul așa cum trebuie specificitățile diverselor state și teritorii. În ceea ce privește dialogul ă, politic, ă, prin urmare, există anumite aspecte care lasă de dorit. Apoi, haideți să vedem ce instrumente are la dispoziție acest fond și dacă acestea îi permit să fie eficient în a-și atinge obiectivele. Prima concluzie aici este că Uniunea Europeană, în ciuda eforturilor de a spori monitorizarea activităților sale, încă uh, mai are probleme în ceea ce privește uh, orientarea spre rezultate încă se păstrează monitorizarea la nivelul conformității. Așadar, monitorizarea și evaluarea încă uh, mai uh, uh, constrâng acest fond în ce privește rapoartele legate de uh, activitatea sa. Și uh, asta înseamnă și că uh, se uh, limitează capacitățile de învățare în baza experiențelor trecute și în baza proiectelor pentru viitor. Eh, Comisia în ultimii ani eh, a făcut multe eforturi pentru a simplifica mm, procesele și procedurile, eh, pentru mm, ca instrumentele de finanțare externă să fie acoperite de un singur set de reguli. Acest proces a început doar acum câțiva ani, așadar a fost dificil pentru noi să vedem rezultatele directe ale acestui proces. Am văzut câteva semne uh, și am văzut uh, că există deci semne de reducere a poverii administrative și o mai bună performanță, dar aceste proceduri de simplificare uh, au anumite mm, efecte negative în ceea ce privește accesul la finanțare și în ceea ce privește rolul Uniunii Europene uh, ca prezență la fața locului. Se pare că Uniunea Europeană uh, este doar un agent de facilitare a folosirii ajutoarelor și nu mai mult. Mulțumesc pentru atenție. Um, Mulțumesc foarte mult. Întrebările vor fi adresate după următoarea uh, prezentare și dau cuvântul domnului Boșii. Mulțumesc foarte mult. Nu o să urmăresc în întregime această prezentare decât începând cu pagina 10. Instrumentul nostru este legat de Fed, de aceea stăm atât de aproape unul de altul dar este un animal destul de complex pentru că avem programe regionale, bilaterale, dar și programe tematice în număr de trei și, din punctul meu de vedere, acestea vor deveni și mai importante pe viitor. Un uh, program legat de autoritățile locale și uh, societatea civilă, apoi uh, mai avem unul legat de provocările globale și care deschide calea spre inovație și încă un program panafrican care ajută continentul african. Deci este un animal, cum spuneam, destul de complex și avem exact aceleași probleme ca și prietenii de la Fed, revizuirea la jumătatea mandatului, ITD uh, s-a demonstrat a fi destul de eficient în ceea ce privește modernizarea cooperării cu țările implicate. Deci mai multe parteneriate, mai, multe, mai multă planificare pe termen lung, am avut multă eficiență în acest sens și am putut uh, să atingem scopurile agendei pentru schimbare pentru 2011, inclusiv diferențiarea. Este un subiect extrem de important pentru această parte a lumii, pentru că acolo avem Thailanda, Indonezia, Brazilia și diferențierea a fost un element cheie al agendei pentru schimbare și chiar a fost uh, aplicat și a ajutat mult țările mai fragile și mai sărace. Deci, din punctul de vedere al eficienței, am putut uh, integra noi, uh, noi uh, preocupări politice. Ne-am aliniat la planurile naționale, am combătut sărăcia, dar nu a fost ușor în cadrul acestui instrument să transpunem alte scopuri ale UE la fel ca și în povestea Fed, drepturile omului, spre exemplu, este din ce în ce mai dificil să folosești asemenea instrumente pentru a promova uh, drepturile omului și statul de drept. Uh, nu știu cum promovăm uh, bunurile publice globale prin uh, programele bilaterale nu a fost ușor să promovăm uh, schimbările climatice sau alte priorități uh, globale. Deci, din punct de vedere al eficienței, situația a fost un pic amestecată. Sinergiile și complementaritățile nu au fost ușoare, așa cum se întâmplă în cazuri atât de complexe. Deci, sinergiile au reprezentat o provocare, pentru că instrumentul în sine este complex Lucrând cu statele membre, am făcut niște progrese în ceea ce privește programarea comună, dar uh, încă suntem într-o etapă timpurie și atunci ne-a fost întrebarea uh, ce facem cu acest uh, instrument. La Fed a spus că avem mulți bani aici, deci avem o pârghie, dar la IDC, ICD, mă scuzați, banii nu erau considerați ca o pârghie suficientă. Deci nu cumperi cu bani ceva, ci valoarea adăugată a UE nu este legată direct de uh, dimensiunea pachetului financiar, ci de faptul că este o entitate supranațională neutră, cu o agendă mai neutră. Asta a fost uh, percepția valorii sale adăugate și de aceea vine în uh, completarea muncii uh, statelor membre. Un alt aspect a fost uh, dacă banii respectivi pot atrage și alți bani din sectorul privat. Și aici, iarăși, uh, performanțele sunt mixte. Da, ICD a reușit să multiplice uh, resursele în sectorul privat, poate chiar mai mult decât Fed, dar încă mai avem multe de făcut. Dar acum o să trec la cel mai important punct. A fost un instrument uh, valoros pentru reducerea sărăciei în țările fragile în acea parte a lumii, dar sunt din ce în ce mai puține asemenea țări pentru că multe din țările din această regiune ies din sfera de ajutor. Ajung să aibă un venit mediu sau chiar un venit mediu la limita superioară. Și bineînțeles, instrumentul ăsta nu a fost uh, proiectat pentru așa ceva, deci este din ce în ce mai greu să fie un instrument atrăgător pentru aceste țări. Și de aceea avem un gol în pachetul nostru de instrumente, așa cum se întâmplă din ce în ce mai mult cu Fed. Deci, uh, evaluarea a arătat clar că aici, acum, mai ales în 2017, avem un gol de acoperire și trebuie să găsim uh, parteneriate diferite cu aceste țări. Nu mai au nevoie de ajutor și nici mai primesc ajutor, ca asta e politica UE. Dar cum să includem într-un portofoliu de cooperare bazat pe interese reciproce, pe agenda globală și pe alte lucruri și pe capacitățile UE și ale statelor membre, Asta încă nu există și ICD nu poate face asta, deci e un gol destul de important. Aceeași observație ca și la Fed, în ciuda tuturor eforturilor și a tuturor politicilor, este din ce în ce mai dificil să implicăm uh, societatea civilă, sectorul privat și autoritățile locale. Intențiile există, se fac eforturi, dar nu iese. După cum știți, agenda privind uh, uh, obiectivele durabile este să implici uh, mai mulți actori. Și pentru acest instrument este foarte dificil să se deschidă către societatea civilă din mai multe motive. O să închei cu o observație importantă. ICD poate rămâne un instrument relevant, cel puțin pe partea geografică, pentru țările sărace, fragile și nedezvoltate în acea parte a lumii. Așa cum rămâne uh, relevant și Fed în partea sa de lume. Putem discuta despre o fuziune, dar asta e pe viitor. Dar ce facem? Pentru că este extrem de dificil să uh, implicăm uh, asemenea actori. și atunci o să vorbim doar despre un mic program uh, în uh, cadrul uh, ICD și poate ar trebui să ne gândim cum am putea să le extindem și cum putem coopera pe viitor cu aceste țări cu venituri medii sau venituri medii la limita superioară, pentru că pentru asta e nevoie de abordări diferite. Cam asta ar fi esența evaluării pe care am prezentat-o în numele șefului de echipă care nu a putut fi uh, prezent. Mulțumesc, uh, se pare că m-am limitat la cele 8 minute. Da, colegi, dragi colegi, am, uh, cred că va lua cuvântul și comisia, dacă nu vrea să vorbească chiar acum. Nu, mai întâi membrii și după aceea comisia, pentru a vedea cum reacționează la evaluare. Colegii au întrebări. Doamna Hoibuch. Uh, uh, Vă mulțumesc pentru aceste prezentări, pentru prezentarea evaluării. Eu am întrebări privind folosirea FED. Întrebări legate de prioritățile actuale ale Uniunii Europene și atingerea lor prin uh, fondul uh, fiduciar. Deci proiectul de evaluare uh, provizorie a analizat folosirea Fed pentru situațiile de urgență din Africa și ajunge la concluzia că există motive de îngrijorare privind durabilitatea acestor proiecte. Există probleme legate de asumarea acestor proiecte, transparență și tragere la răspundere. Cum va coopera Comisia Europeană cu statele membre pentru a îmbunătăți aceste deficiențe asupra cărora atrageți atenția în valoarea dumneavoastră și apoi cum va coopera Comisia Europeană cu statele membre pentru a se asigura că uh, sunt respectate principiile, că este respectat principiul uh, trasabilității uh, Uh, fondurilor uh, cheltuite în acest uh, domeniu și ce se întâmplă cu fondurile care se vor îndrepta înspre noile fonduri înființate, cele fiduciare. Și apoi am adresat o întrebare suplimentară Comisiei privind evaluarea și în răspunsul pe care l-am primit, la sfârșit se precizează că Comisia a luat notă de această evaluare și că acum s-ar afla în contact cu cei care au întreprins această evaluare pentru a înțelege mai bine rezultatele. Și aș dori să înțeleg care au fost problemele sau care a fost, de ce a fost atât de complicat pentru comisie să înțeleagă rezultatele acestei evaluări. Mi s-ar părea un lucru foarte interesant care nu reiese din răspunsul pe care l-am primit. Um, thank you. Mulțumesc. Mai Domnul Guerrero. Mulțumesc. În uh, concluziile care ne-au fost prezentate, ultima mi s-a părut un subiect care se tot repetă și care este discutat uh, în mod regulat la această comisie. Întrebarea este cum cooperăm cu țări care au venituri medii sau venituri medii spre mari. Este o discuție care continuă. Ce fel de instrumente folosim pentru a măsura aceste țări, pentru a le cuantifica? Vorbim despre indicatori statistici de venituri medii și ca toți indicatorii medii uh, foarte adesea pot ascunde niște inegalități uh, remarcabile, inegalități care pot fi regionale, pot uh, depinde de apartenența la o minoritate sau nu, pot fi legate de vârstă, de venituri, de tot felul de lucruri pentru tot felul de regiuni. Uniunea Europeană are interesul să coopereze cu țări care, în conformitate cu indicatorii, nu ar uh, putea fi uh, acoperite de instrumentele deja existente. Dar dacă deschidem abordarea și ținem cont de complexitatea situațiilor în aceste țări, trebuie să găsim o cale de cooperare cu ele. Și întrebarea mea este, deci, cum vă gândiți să cooperăm cu asemenea țări, chiar și prin instrumente diferite? Aș putea să pun și eu câteva întrebări. Dacă i-ați spune comisiei schimbați 1, 2, 3 lucruri, care ar fi aceste lucruri? FED a avut un program uriaș pentru multe proiecte, într-un cadru care permitea multe proiecte, și consensul, de asemenea, este o listă exhaustivă de lucruri care ar putea fi finanțate. Dar pe alte linii de finanțare, UE ar trebui să aibă un meniu diferit. Spre exemplu, la fondurile structurale sunt fonduri care uh, sunt destinate țărilor care nu au o infrastructură de apă potabilă, spre exemplu, sau sunt uh, în regiuni din Europa care au fost regiuni industriale și acum uh, uh, încearcă să creeze locuri de muncă noi și am făcut asta și în cadrul UE. Aveți vreo recomandare? Pentru că scopul evaluării este să ne întrebăm ce facem mai departe. Ar trebui să schimbăm lucrurile fundamental sau uh, lăsăm lucrurile așa cum sunt? Pentru că în momentul de față vedem că este vorba despre o structurare de tip donator și poate ar trebui să vedem ce înseamnă asta în termeni concreți. Pentru că tot folosim tot felul de jargoane și de acum explicăm cetățeanului simplu de pe stradă ce ar trebui să se întâmple și nu se întâmplă, astfel încât să înțelegem mai bine despre ce vorbim. Um, Rugăm Comisia să intervină acum, înainte să răspundă experții. Poate ar fi util dacă ați explica ce veți face la evaluare și apoi uh, uh, putem să ne gândim la... Uh, pot și experții să se gândească la întrebări. Um, well, I mean... Mulțumesc, doamnă președinte. Aceste evaluări sunt un prim pas în pregătirea evaluării la jumătatea mandatului și alegerea făcută de comisie a fost uh, să cerem aceste evaluări independente și externe pe care le-am auzit astăzi. Evaluările au fost acum finalizate, au fost uh, făcute publice și cred că sunt o sursă foarte bună de informații și uh, Așa cum au spus evaluatorii, una dintre provocările evaluării este că atunci când vorbim despre FED sau despre ICD, Vorbim despre instrumente pe termen mediu sau lung, deci e prea devreme să poți evalua modul în care aceste instrumente se descurcă, dacă sunt sau nu sunt adecvate. Dar acesta este ciclul politic pe care îl avem acum și am considerat că e mai bine să evaluăm aceste instrumente și să clarificăm ce înseamnă. Acum uh, avem o claritate mai mare bazată pe uh, dovezile existente, pentru că nu în toate cazurile au existat datele necesare care să poată fi utilizate. De întotdeauna trebuie să găsești cât mai multe probe pentru a susține aceste evaluări. Un lucru pe care vreau să-l subliniez este o alegere pe care am făcut-o și noi la comisie, uh, și anume să uh, lucrăm împreună cu FED și cu ICD pentru că ceea ce se prevede în regulamentul comun de implementare pentru pregătirea acest, uh, este să pregătim un asemenea raport de evaluare pentru mai multe tipuri de instrumente. Pentru Fed este un proces diferit, este un uh, cadru juridic diferit și ceea ce apare în uh, textul Fed este o revizuire la jumătatea mandatului și trebuie să vedem cum putem alinia evaluarea FED la evaluarea celorlalte instrumente și sper să vedem beneficiile, pentru că va trebui să auzim și ce se întâmplă cu celelalte instrumente pe care trebuie să le evaluăm. Un lucru pe care aș vrea să-l anunț este că în săptămânile următoare va apărea un nou raport, raportul de coerență, care pleacă de la diversele evaluări pentru a sintetiza uh, rezultatele acestora într-un singur raport. Deci va fi un material de citit foarte interesant. Ei va fi mult de citit, dar vă invit să analizați și acest raport de coerență care încearcă să vadă care sunt sinergiile între diversele instrumente, care sunt problemele cu care ne confruntăm pentru că acestea sunt uh, instrumentele pe care le folosim atunci când vorbim despre intervenții în diverse țări și regiuni. Consultarea publică pe care am avut-o timp de trei luni, în conformitate cu abordarea pentru o mai bună reglementare, am primit răspunsuri din partea a 60 de actori, deci nu mi se pare impresionant, dar uh, contribuțiile lor au fost de mare calitate. Și am avut mai multe reuniuni care au fost organizate, am avut un atelier de lucru tehnic la sfârșitul lunii martie cu uh, membrii ai Parlamentului European și cu uh, uh, experții statele membre și este interesant pentru comisie pentru că pasul următor uh, va fi ca serviciile Comisiei să se reunească cu SAE pentru a uh, redacta niște documente pe baza acestor uh, evaluări. Deci com serviciile Comisiei ar trebui să ia o poziție față de aceste evaluări. Și aceste documente scrise însoțesc uh, rapoartele la jumătatea mandatului care vor fi adoptate de colegiu în decembrie. Deci aceștia sunt următorii pași pe care îi, uh, va trebui să-i facem. Mulțumesc. Deci în decembrie vom afla de la comisie ce se va întâmpla. Cred că ultima oară s-au făcut niște schimbări la jumătatea mandatului. Bun, îi dau, le dau din nou cuvântul experților. Nu știu cine vrea să răspundă primul. Thank you very much. I'll launch into the, the first. Uh, I think I'll keep <laughs> your Vă mulțumesc. O să încep eu. În ceea ce privește fondurile fiduciare, cred că, într-adevăr, au fost, au fost, au fost uh, exprimate multe preocupări. Nu ne preocup, de a nu discuta în detaliu acest subiect. Principala problemă legată de divergența de opinie între noi și Comisia a fost că noi am avut o perspectivă le- legală, de cadru legal asupra acestor uh, fonduri fiduciare, pentru că nu există um, reguli specifice pentru guvernele um, statelor parteneră privind uh, modul în care sunt accesate aceste fonduri. Pentru că din momentul în care fondurile ajung în fondul fiduciar, statele partenere nu mai sunt implicate. Însă, din punctul de vedere al uh, Comisiei, este un lucru greșit nu datorită perspectivei legale, ci datorită faptului că, în practică, statele respective sunt invitate să participe la diferitele platforme decizionale. Deci, uh, Comisia nu a fost deloc uh, fericită de perspectiva pe care am uh, prezentat-o noi. Deci, de aici a pornit această divergență și ceea ce am dorit noi, noi să spunem foarte clar este că noi am evaluat Fed, nu fondul fidu- fiduciar pentru continentul african și ce recomand, recomandăm în raportul nostru este o evaluare independentă a fondului fiduciar care să se ocupe de toate aceste chestiuni diferite și din perspectiva cadrului legal, noi avem anumite preocupări vis-a-vis -vis de ceea ce a spus și dumneavoastră. Transparență, parteneriat, eficiență, sus, sus, durabilitate din punctul de vedere al structurii fondurilor respective și să nu uităm că valoarea noastră a avut loc pe parcursul uh, verii anului 2016 și a existat un uh, raport uh, intermediar în februarie 2017, care deja era depășit din punct, în comparație cu ce a publicat pe internet comisia ulterior, deci uh, am încercat după aceea să și rectificăm uh, datele uh, raportului nostru. Apoi, ce să facem cu statele care au venituri medii? Nu ne-a fost adresată această întrebare. Noi am formulat un set de recomandări și dacă le examinați, puteți să înțelegeți ce considerăm noi că este important și anume dacă vom păstra Fed ca un parteneriat între Uniunea Europeană și statele ACP sau alte grupuri de state, atunci trebuie să mm, se lucreze mai mult la înnoirea um, acestor parteneriate pentru a fi aliniate situației uh, actuale de pe planetă și să existe o democratizare deci să nu există un uh, dialog doar cu guvernul statului respectiv, ci un dialog mai cuprinzător, um, înglobând uh, diferite părți ale societății în deciziile luate despre modul în care urmează să fie cheltuite fondurile, uh, să fie cheltuiți banii din Fondul European pentru Dezvoltare. Și oricum nu ni s-a cerut să, să oferim acest răspuns. Mulțumesc! În ceea ce privește ICD, am analizat și noi fondurile uh, fiduciare, pentru că și ICD a contribuit la aceste fonduri fiduciare. De fapt, toate instrumentele, aproape toate instrumentele, își aduc contribuția. Însă, ce înseamnă, de fapt? O chestiune care a reieșit în urma tuturor uh, evaluărilor și care va reși probabil și în uh, raportul privind coerența. Flexibilitatea este importantă. De ce fondurile fiduciare. Pentru că, de ce au apărut acestea? Pentru că Europa a trebuit să răspundă uh, priorităților politice și a trebuit să mobilizeze anumite fonduri și este o chestiune deosebit de importantă. Există preocupări legate de asistența pentru dezvoltare, uh, interesele statelor parteneri, dar trebuie să recunoaștem tot mai mult că există și alte interese pe care nu le putem ignora. Um, interesele com- există interese reciproce Uh, și se pune întrebarea cum le, cum le finanțăm și tot mai mult interesele pe plan intern ale Uniunii Europene. Și există un mix și vis-a-vis -vis de ICD. Deci cum putem uh, împăca asist, uh, interesele legate de asistența pentru dezvoltare cu interesele statelor partener cu celelalte două tipuri de interese. Interesele reciproce, care reprezintă un alt tip de cooperare, și interesele uh, interne ale Uniunii Europene și fondurile fiduciare au fost considerate a fi o, o modalitate mai eficientă de a împăca toate aceste interese. Foarte bine, dar acum s-a pus întrebarea cum putem să găsim un echilibru mai bun între toate aceste interese uh, diferite și aceasta este una din principala provocare și legată de viitorul ICD. Și trec acum la întrebarea domnului Guerrero. A fost o chestiune foarte spinoasă pentru ICD, pentru că, după cum știți, agenda pentru schimbare a introdus acest principiu al diferențierii și s-a purtat o lungă dezbatere pe marginea acestui uh, principiu, pentru că, de la un moment dat uh, încolo, uh, asistența pentru dezvoltare nu mai este instrumentul potrivit pentru a ajuta statele respective. Și raportul, acesta o dezbatere care se poartă în continuare și raportul ICD spune că poate uh, modificarea a fost prea uh, abruptă și că um, trebuie să există resurse uh, specifice și acolo unde nu există resurse locale, în statele sărace. Și în sine, raportul ICD a spus că diferențierea a fost o alegere bună, însă poate a, sub, a subestimat uh, complexitatea, diversitatea situațiilor și Ehm, că examenul de maturitate a fost eh, trecut de unele state uneori poate prea eh, de, de vreme. Și în acest context apare conceptul mobilizării resurselor domestice. Eh, state ca India, Pakistan, Brazilia, dacă nu pot să-și financeze suficient de bine sistemele de educație și de sănătate, nu se, nu se explică prin lipsa asistenței pentru dezvoltare. Raportul ICD a ajuns la concluzia că eforturile de a promova mobilizarea de resurse domestice care ar putea să compenseze reducerea asistenței pentru dezvoltare există, dar nu au fost suficiente. Însă, până la urmă, este responsabilitatea acestor state. Nu este o cale de ieșire ușoară, însă raportul ICD spune că poate este posibil să ne ajustăm puțin uh, abordarea, nu când vine vorba de reducerea sărăciei, ci când vine vorba de alte ODD-uri, cum ar fi inegalitatea și dacă ajutorul se oprește prin programele geografice, există alte instrumente. Programele CSO, de exemplu, sunt uh, eligibile în continuare pentru statele respective și GPGC există de asemenea în statele respective. Există și un alt instrument care nu este cunoscut de toată lumea, însă este un exemplu tipic pentru interesul Uniunii Europene este instrumentul de parteneriat, care și el poate fi folosit în statele respective. Și evaluarea noastră ajunge la concluzia că toate aceste alternative nu acoperă în totalitate lacunele existente în statele respective, în lipsa unei abordări nediferențiate, care duce la furnizarea asistenței pentru dezvoltare unor state care, de fapt, ar dispune de suficiente resurse domestice. Deci este o chestiune spinoasă asupra căruia cred că vom reveni oricum în viitor și ICD încearcă să navigheze în acest context. Însă, în mod evident, atragem atenția că ceva lipsește. Și ultima întrebare a doamnei președinte. Poate cele mai importante concluzii ale raportului ICD privind provocările de viitor se referă la ce vom face cu drepturile omului, cu societatea civilă, cu uh, drepturile de gen. Și o concluzie este că tot, și în legătură cu Fed, este că este tot mai dificil să canalizăm aceste uh, fondurile înspre asemenea domenii. În foarte multe state ACP primim un răspuns clar, nu, pentru că se îngrădește spațiul pentru societatea civilă. Deci marile instrumente financiare care permit să avem un, o influență sunt tot, sunt tot mai reduse, deci influența este tot mai, tot mai redusă. Și cred că aceasta este principala provocare pe viitor. Și a doua, doamnă președinte, este următoarea. Cum va reuși Uniunea Europeană să-și modernizeze instrumentele pentru a face față agendei ODD, care a stabilit un nou tip de relații bazat pe interese reciproce, pe negocieri, pe finanțare comună, pe tot felul de alte uh, lucruri care nu mai au nicio legătură cu modalitățile tradiționale de cooperare pentru dezvoltare. Și trebuie să vedem cum vom uh, incorpora aceste modificări în instrumentele Uniunii Europene. Aceasta este cea mai mare provocare. Cred că există mm, încercări foarte bune, există un program foarte uh, mic GPGC care încearcă să se ocupe de elemente cu totul noi și este o provocare mare nu doar pentru statele mic, dar și pentru abordarea noastră generală vis-a-vis -vis de, de cooperare. Pentru că încet, încet trebuie să ne dăm și noi seama că nu mai suntem un mare donator, ci suntem un partener într-o agendă globală cu caracteristici noi. Și poate aceasta este provocarea majoră legată și de Fondul European de Dezvoltare, unde mai multe state spun ne pare rău, dar acestea sunt politicile noastre. Deci modernizarea, adaptarea instrumentelor noastre pentru a face față agendelor noi, nu doar agenda ODD, dar și strategia globală, a Uniunii Europene și alte uh, agende. Dar poate ar fi interesant ca la un moment dat, din partea Comisiei, să înțelegem care sunt diferențele pe agenda globală, să înțelegem în mod concret ce înseamnă noul, uh, noul limbaj. Da, GPGC este ca un laborator, activează pe plan global, are noi mecanisme de finanțare, însă care trebuie să coboare până la nivel național. Deci există multe lucruri și din punctul de vedere al instrumentelor care anticipează cooperarea globală. În ceea ce privește purtarea unui dialog cu parteneri eh, dincolo de guvern, este foarte complicat în afara Uniunii Europene eu mi-am o parte din, mi-am petrecut o parte, o, o parte a vieții uh, lucrând într-o regiune unde um, localnicii nu prea aveau un cuvânt de spus privind fondurile regionale, de exemplu, ale Uniunii Europene și există o întreagă literatură privind uh, posibilitățile de a evita autoritățile uh, uh, statale, centrale, cel puțin în uh, țara din care provin eu, am asistat la o recentralizare a autorității statului, de, de stat. Se spune că sunt banii noștri, noi decidem cum îi cheltuim, deci sunt discuții care se poartă nu doar în contextul cooperării, dar și în propriile noastre țări. Știu că în Spania situația este puțin diferită, există autonomie regională, dar în continuare se manifestă tensiuni în multe state despre cum funcționează aceste mecanisme, aranjamente de, finan- de finanțare. Și există, lucrurile sunt complicate și de um, ce trebuie să facem în statele în care situația drepturilor omului are de suferit. De fiecare dată discutăm, de exemplu, acest subiect când discutăm despre Etiopia, despre Rwanda și nu reușim să găsim răspunsuri ușoare. Mulțumesc, mulțumesc uh, invitațiilor, uh, oratorilor care au intervenit, comisiei. Sperăm că vom primi un răspuns din partea comisiei și uh, o să vedem ce va mai urma. Vă mulțumesc foarte mult! colleagues, we're going to move on because we have other points, other points which we need to finish. Our next... Dragi colegi, mergem mai departe pentru că mai trebuie să discutăm câteva puncte. Avem acum punctul 10, Platforma Globală pentru Reducerea Riscului de Dezastre, o conferință care a avut loc în Cancun, în Mexic, în luna mai acestui an. Enrique Guerrero Salom a fost prezent împreună cu comisarul Stilianides, și dumnealui cred că ne poate explica despre ce este vorba, ce a învățat acolo și ce trebuie să mai facem. Adică. Vă mulțumesc. Știu foarte bine că este ora 5 și 10 după masa. Știu că uh, știu <laughs> care este și entuziasmul colegilor de la Comisia DV asistând uh, la prezentarea mea a acestei conferințe care a avut loc în uh, Cancun, Mexic, 22-26 mai 2017. Am primit, am primit o invitație din partea comisarului Stilianides, uh, în sensul participării la delegația Uniunii Europene, care participa la această reuniune organizată de Națiunile Unite. O reuniune a coordonatorilor uh, Comisiei pentru Dezvoltare a decis să creeze o declarație compusă dintr-o singură persoană, o raritate pentru acest tip de reuniuni. În realitate nu am fost singurul prezent, Mariel Manică, și el este o persoană, deci uh, am fost doi participanți. Am uh, constituit uh, această delegație în doi și timp de câteva zile am vizitat Cancun și dincolo de fotografiile pe care puteți să le, să le vedeți uh, în raport, uh, în unele uh, ne, ne vedeți în tricouri, cămăși cu mâne scurte, nu trebuie să vă, să vă închipuiți că ne-am fi petrecut timpul uh, doar la soare. Plaja a fost uh, inaccesibilă datorită faptului că era năpădită de o multitudine de alge. Și a trebuit să ne concentrăm pe reuniunea respectivă. Este vorba de prima reuniune a acestei platforme, după reuniunea de la Sendai, în urmă cu 2 ani, care elaborase un cadru, așa numitul cadru de la Sendai, privind uh, evaluarea riscurilor de dezastre, precizând un orizont temporar 2015-2030 la momentul respectiv, Comisia pentru Dezvoltarea a Parlamentului European trimisese o delegație la reuniunea respectivă, la care participasem din nou eu, împreună și cu domnul Țeller, de exemplu. Între timp, perspectiva s-a schimbat puțin de la a face față și a combate dezastrele naturale. Acum ne concentrăm mai mult asupra dimensiunii de prevenire a dezastrelor și asupra modului de pregătire pentru uh, a face față acestor dezastre. Reuniunea de la Cancun a fost uh, prima reuniune de follow-up la o distanță de 2 ani pentru a încerca să se înțeleagă ce anume a funcționat uh, și ce anume nu a funcționat la fel de bine și așa mai departe. Și de la bun început. A făcut parte la, din delegația Uniunii Europene, condusă de domnul comisar Stilian, Stilianides. Am, ne-am întâlnit cu alte delegații, cu reprezentanții ai societății civile, cu reprezentanții unor ONG-uri și așa mai departe. Eu personal am participat la reuniuni cu parlamentari, cu membrii ai uh, Senatului Mexicului, uh, la care au participat și președintele Senatului Interparlamentar Mondial. Și am, cu această ocazie am încercat să înțelegem care poate să fie contribuția parlamentelor la pregătirea strategiilor naționale de pregătire și uh, de răspuns oferit în cazul crizelor. Am participat și la reuniunea forumului ACP, Mm, împreună cu reprezentanți uh, a mai multor state și la această reuniune am pus accentul pe necesitatea de a insista pe organizarea activităților uh, autorităților uh, regionale, pe elaborarea unor uh, linii uh, directoare, ținând seama că pregătirea la nivel regional este poate elementul crucial pentru a putea răspunde în mod adecvat acestor crize. În plus, am participat și la reuniunile la care a fost prezentă toată delegația Uniunii Europene, în care a fost analizată poziția Uniunii Europene, care urma să fie prez- prezentată în plenară prin intermediul intervenției uh, comisarului Stilianides. Un alt element uh, important a fost reprezentat de reuniunile cu ONG-urile și cu reprezentanții societății uh, civile în prezența lui Johannes Luchner, care este alături de noi astăzi și căruia îi mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o cu ocazia tuturor reuniunilor de la Cancun. Dezbaterea cu ONG-urile a fost una interesantă. Pentru că, de exemplu, am discutat uh, mecanismul de alertă uh, timpurie pentru a răspunde crizelor. Am, noi am spus că asemenea mecanisme există deja, că nu trebuie să reinventăm roata, trebuie să înțelegem că aceste mecanisme uh, pot fi îmbunătățite și uh, că cei care sunt uh, responsabili de aceste mecanisme eventual trebuie să participe la o campanie de informare uh, mai bine organizată. Interesantă de asemenea a fost și implicarea sectorului privat. Un sector privat care deseori are un rol important în prevenirea dezastrelor. Intervenția întreprinderilor publice sau uh, private, pot să contribuie de asemenea la îmbunătățirea situației victimelor dezastrelor naturale, fie că este vorba de inundații sau de, sec- de secetă. În încheierea acestui summit au fost elaborate două documente, un comunicat la nivel înalt pentru a garanta rezistența infrastructurilor și îmbunătățirea cazărilor. De asemenea, a fost elaborat un rezumat al președinției care a încercat să prezinte uh, importanța acestei platforme globale la care au participat mai mult de 3.000 de oameni și în jur de 300 de organizații. În concluzie, participarea la platforma globală, la fel cum uh, a însemnat și participarea com- Comisiei DV la reuniunea de la Sendai, au fost importante pentru a uh, reitera poziția Comisiei pentru Dezvoltare a Parlamentului European, împreună cu poziția reprezentată de Comisia Europeană și de a, uh, poziția statelor membre. Am discutat cu ministrul uh, eston despre prioritățile președinției estone mai înainte și am văzut cât de important cât, cât de important este ca miniștrii uh, de resort să înțeleagă că trebuie să respecte angajamentele luate uh, pe plan uh, internațional. pentru a găsi răspunsurile potrivite diverselor dezastre naturale. Conform tuturor studiilor redactate până acum, prevenirea ar însemna o economie imensă de costuri, atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al uh, vieților uh, omenești uh, pe care nu le mai pierdem. Mulțumesc, au colegii întrebări pentru Enrica, dacă nu, îl avem pe domnul Buchner de la comisie, care a fost alături de noi de dimineață și care a revenit. Eventual mai are ceva de, a, de adăugat, poate despre ce se va întâmpla pe viitor. Pot să fiu foarte subțint, doar trei aspecte. Această platformă globală a fost uh, prima ocazie de a evalua și a mobiliza acțiuni pentru a implementa uh, acest uh, cadru. Delegația Uniunii uh, Europene, condusă de comisarul Selianides, a participat la mai bine de 30 de întâlniri uh, și sesiuni de întâlniri la nivel uh, înalt, întâlniri bilaterale și majoritatea lor într-o perioadă de 48 de ore. Deci pot să confirm ceea ce a spus domnule eurodeputat că n-am avut timp să ajungem la plajă. Apoi, un al doilea aspect. Cred că delegația Europeană Europene a primit uh, uh, o anumită recunoaștere din partea ONU și altor actori interesați, mai ales uh, pentru aspectele practice ale activității noastre. Uniunea Europeană are legislație în acest domeniu și se axează pe prevenție și pregătire. Apoi, uh, acțiunile noastre finanțează, uh, acțiunile noastre sunt menite să asigure o anumită finanțare pentru uh, acest sector. Apoi, am văzut că o țară precum Guatemala Uh, a preluat cercetările noastre științifice și cadrul nostru pentru reducerea riscului și îl aplică acum la nivel național, încercând să structureze uh, propria, propria politică de uh, reacție civilă. Apoi, Comisia a făcut o declarație a Uniunii Europene și a reprezentat Uniunea Europeană la formul liderilor și la întâlnirea în jurul mesei rotunde a miniștrilor. Apoi, a existat interes bilateral, uh, mai ales din partea regiunii Americii Latine, guverne, reprezentanți ai organizațiilor regionale, printre care Mercosur, uh, ne-au solicitat uh, să le permitem să ne copieze modelul. E dificil de făcut așa ceva în absența unei piețe interne, însă există un mare interes din partea lor să se bazeze pe intervențiile noastre în Ecuador, Chile, Peru, Haiti și așa mai departe. Deci Uniunea Europeană um, e din nou privită ca fiind o organizație eficientă în activitatea sa și uh, există foarte multă um, dorință de a ne copia uh, acțiunile pentru că ele sunt uh, considerate ca aducând valoare mm, suplimentară adăugată reală și concretă. Apoi, de la prima întâlnire cu statele uh, membre, uh, delegația uh, Uniunii Europene a avut o singură foaie de echipă care a traversat toate întâlnirile. Din nou, mi s-a părut remarcabil faptul că Uniunea Europeană a demonstrat în proporție de 100% coerență între statele membre, Comisie și Parlament. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult uh, pentru acest uh, raport. Vrem să vedem acum care vor fi uh, roadele acestei activități, având o mai bună prevenție și mai bun răspuns la dezastre și o mai bună coordonare de asemenea. Stimați colegi, putem trece mai departe la punctul 11, în care este ultimul uh, punct de pe ordinea noastră de zi, de fapt ultimul nostru punct înainte de vacanța de vară. Dar este un subiect uh, foarte important. Mă bucur că colegii încă mai sunt în sală. Vom discuta strategia Uniunii Europene pentru uh, Africa, o stimulare pentru dezvoltare. Avem un raport din propria inițiativă care este redactat sau a fost redactat de raportorul nostru, domnul Maurice Ponga, primul nostru vicepreședinte. Ideea este să pregătim poziția noastră înainte de summitul Uniunea Europeană-Africa care avea loc la Abidjan uh, între 29 și 30 noiembrie. Principala temă a acestui summit este investiția în uh, tineret. Acest raport urmează um, publicării uh, comunicării Comisiei legate de parteneriatul uh, uh, UE-Africa, care are două obiective cheie. Unul, uh, construirea de state solide și societăți solide și apoi crearea de oportunități pentru tineri. Aseară urmăream la televizor scene cu tineri care ajungeau în Europa pe bărci din Africa. Erau uh, majoritatea bărbați și sunt sigură că familiile lor și-au uh, uh, investit poate toate economiile de o viață pentru a-și trimite tinerii, copiii în Europa pentru a-și construi o viață. Aceasta este o sarcină a noastră, să construim speranță pentru oameni, uh, pentru un viitor mai bun, uh, căci acești tineri sunt gata să-și riște viața pentru aceste uh, aspirații și, de asemenea, și toate economiile familiei. Aceasta este de sarcina noastră. Raportorul nostru a făcut deci acest raport și îi dorim, îl rugăm acum să ne-l prezinte. Aveți cuvântul, domnule Ponga. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, vă voi prezenta în câteva cuvinte proiectul de raport uh, legat de strategia Uniunii Europene uh, pentru Africa. Este vorba despre o stimulare pentru dezvoltare. După cum știți, acest uh, raport răspunde comunicării Comisiei și a înaltei uh, reprezentant de pe 4 mai și ne va permite să ne exprimăm prioritățile înainte de viitorul summit în Europeană-Africa care va avea loc la Vijan uh, în Coasta de Fildeș uh, pe 29 și 30 noiembrie. Uh, această comunicare comună este foarte importantă. Eu împărtășesc uh, ideile care sunt prezentate prin această comunicare, de asemenea și nevoia de a îmbunătăți parteneriatul nostru cu uh, Africa, care este un continent cu care noi întreținem relații strânse și privilegiate la nivel economic, comercial, dar de asemenea și în ceea ce privește dezvoltarea și ajutorul umanitar, precum și securitatea. Așadar, este absolut crucial să consolidăm relațiile noastre cu Africa și să ținem cont de evoluțiile și noile provocări cu care suntem confruntați. Proiectul de aport se bazează pe trei părți. În prima parte, subliniez nevoia de a consolida dialogul uh, politic între Uniunea Europeană și uh, Africa pentru a reînnoi parteneriatul uh, nostru. Avem nevoie de un parteneriat de tip win-win care să se bazeze pe angajamentul nostru și pe strategia noastră anterioară, care se concentrează pe provocările noastre comune pentru cele două continente, printre care creșterea economică, crearea de locuri de muncă, buna guvernanță, securitatea, migrația și, de asemenea, mediul. Cadrul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Africa trebuie regândit și reconsolidat prin Uniunea Africană. Însă rămâne important să nu repunem în discuție uh, cadrul ACP-UE, uh, uh, care există în acest moment și care va face obiectul unor negocieri ulterioare între Uniunea Europeană și grupul statelor ACP. S-au făcut progrese concrete datorită acordului de la Cotonou și uh, acest act, uh, acest uh, legislație și acest avans trebuie păstrat. Avem un parteneriat care ne leagă de uh, Africa și, dincolo de cooperarea instituțională, trebuie consolidat uh, și rolul societății civile, al autorităților locale și al sectorului privat, uh, pentru ca parteneriatul acesta să devină mai eficace și să răspundă mai bine așteptărilor celor două continente. Cea de-a doua parte a proiectului de raport uh, analizează problema uh, rezilienței și a rolului tinerilor, care este una dintre temele majore ale uh, viitorului summit dintre Uniunea Europeană și Africa din noiembrie. Mi se pare important să vorbim despre reziliență în toate aspectele sale. Mai întâi este vorba de reziliența, rezistența politică. Trebuie consolidată guvernanța și trebuie să avem uh, uh, schimburi fără concesii în ceea ce privește drepturile omului cu colegii noștri africani. Trebuie să fim fermi în ceea ce privește aceste subiecte și să reafirmăm faptul că ajutorul nostru pentru dezvoltare este condiționat de respectarea drepturilor omului și de principiile bunei guvernanțe. În al doilea rând, uh, reziliența uh, din perspectiva securității. Cum s-a subliniat de mai multe ori, s-ar putea să existe dezvoltare, însă nu fără securitate și invers. Ar trebui să ne consolidăm uh, cooperarea cu statele africane în ceea ce privește pacea și securitatea. Trebuie să implicăm uh, mai mult uh, comunitatea africană în ceea ce privește aceste chestiuni. În al treilea rând, reziliența de mediu. Africa este atinsă în mod deosebit de efectele schimbării climatice. Prin urmare, ține de responsabilitatea noastră să reamintim uh, angajamentele asumate la Paris și să respectăm și să susținem diversele inițiative care um, vizează transparentizarea comerțului cu resurse naturale. În această perspectivă susțin ideea unei uh, carte Uniunea Europeană-Africa în legătură cu gestionarea durabilă a resurselor naturale. În cel de-al patrulea rând, reziliența economică. În uh, raport doream să subliniez uh, rolul deosebit al sectorului uh, privat și punerea la punct a lui a FDD legat de investițiile în Africa. Investițiile în infrastructură sunt numeroase și e important să jucăm un rol aici. Am abordat și problema creării unei zone de liber schimb continentale și, de asemenea, m-a referit la oportunitățile care trebuie să decurgă de aici din perspectivă economică pentru statele africane. Apoi, în cele din urmă, reziliența socială. Mie mi se pare important uh, să abordăm uh, problema educației, a sănătății și a culturii în parteneriatul nostru cu Africa. Formarea tinerilor trebuie să rămână o prioritate. Tinerii trebuie să aibă oportunități uh, fără de care cu siguranță nu vor rămâne în Africa. Cea de-a treia și ultima parte a proiectului de raport uh, vizează uh, mobilitatea și migrația. Am adoptat mai multe rapoarte în legătură cu aceste probleme și nu ne-am propus aici să fim exhaustivi, ci să ținem cont de aceste chestiuni care au un rol uh, important în relațiile noastre cu Africa. Aș dori să subliniez de asemenea și importanța de a avea o abordare coordonată cu Africa în ceea ce privește migrația și uh, mobilitatea și să avem o abordare a acestui fenomen uh, care contribuie la dezvoltarea celor două continente. După mine, în cele din urmă, e important uh, să vorbim uh, despre mobilitate și migrație, care să fie niște opțiuni, nu niște corvoade. pentru că numărul de caractere este limitat, n-am putut să abordez în detaliu toate aspectele, însă cu siguranță colegii, prin amendamentele lor, vor îmbunătăți acest proiect de raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult pentru acest raport. Există câțiva colegi care deja au solicitat să intervină și începe cu domnul Noizer. Uh, cher Maurice. Ich, uh... Îți mulțumesc, dragă Maurice. Cred că este un bun proiect de raport, cel pe care ni l-ai prezentat și pe care îl discutăm astăzi și care va fi folosit și în summitul din Cote d'Ivoire. Pentru noi este important ca combaterea sărăciei să rămână în continuare un principiu uh, important. De asemenea, să fie respectat consensul uh, adoptat de Parlament, uh, Consiliu și Comisie. Și legătura cu migrația trebuie văzută în acest context. Și exemplul Eritrei pe care am, pe care am discutat de dimineață ne arată că evaluarea situației drepturilor omului și că o, un mecanism convingător de monitorizare trebuie să aibă prioritate, cea mai mare prioritate. De asemenea, fondurile uh, fiduciare trebuie să se implice și în proiecte transfrontaliere. Noul consens european privind politica de dezvoltare este amintit în acest uh, raport și cred că ar trebui să ne oferim un cadru mai larg în Uniunea Europeană pentru relațiile cu uh, Africa. În ultimul, ultima parte a proiectului de raport este amintită și uh, migrația și prezentată în mod clar este o, un subiect important și controversat în același timp și pentru grupul nostru important este ca provocările actuale să nu umbrească obiectivele pe termen lung ale asistenței pentru dezvoltare. Drept urmare, în anumite locuri o să propun o formulare puțin diferită partenerii noștri, Uniunea Africană, Parlamentul Pan-African, cred că trebuie să se, găsea, să se bucure de o poziție mai proeminentă în acest raport. Evoluția și creșterea eh, economică are potențialul de a îmbunătăți bunăstarea cetățenilor din Africa și garant, eh, granturile, eh, fondurile europene trebuie să vină mai ales în beneficiul întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi familiale, întreprinderi uh, cooperative și așa mai departe. Și în uh, contextul combaterii sărăciei, Uniunea Europeană trebuie să garanteze uh, drepturile funciare și trebuie să susțină accesul liber la semințe, de exemplu, firme, societăți comerciale care investesc în Africa profitând și de garanții oferite de Uniunea Europeană, investiții care sunt foarte bune, ar trebui să respecte standardele um, internaționale, standardele Organizației Internaționale a Muncii, de exemplu, în contextul combaterii sărăciei, Uniunea Europeană susține și promovează măsuri Um, educative și în domeniul uh, sănătății și din acest punct de vedere, așa cum ne-a arătat și evaluările făcute până acum, trebuie să implicăm mai mult și fiecare stat european, uh, african pentru uh, finanțarea acestor sisteme. O parte a strategiei Uniunii Europene trebuie să fie reprezentată de transformarea demografică care poate fi, care poate reprezenta o mare provocare pentru Africa. Dacă mă gândesc doar la ce se întâmplă în Nigeria, care are o populație de 170 de milioane de locuitori și care, în răstimpul unei generații, s-ar putea să-și tripleze populația. Și în ultimul rând, ă, ultimul rând sunt cu totul de acord cu Maurice atunci când vine vorba de cadrul post Cotonou. Cred că trebuie să spunem foarte clar că nu este vorba de o alternativă, ci de o completare a strategiei uh, Uniunii Europene pentru Africa. Iuris Argentini. Iuris Argentini. Mulțumesc, uh, doamne, președinte. doamne președinte, mulțumesc domnului Ponga. Pregătirile pentru uh, Abidjan E bine, în lumina acestor pregătiri, eh, trebuie să punem mai mare accent pe Uniunea Africană. Dacă dorim să depășim dezbaterea pe care o putăm acum și știți că verzii eh, consideră că dacă procedăm ca de obicei, eh, prelungind sistemul de la Cotonou, nu facem ce trebuie, e bine, ne dorim să Uh, dă mai multă forță Uniunii Africane. Trebuie să luăm uh, întregul continent mai în serios și să-i uh, abordăm în integralitatea lor N-ar trebui să facem cum a făcut Comisia Europeană, să divizăm uh, continentul între state în care am văzut că avem un interes din cauza problemelor migrației și celelalte în care nu avem un interes. Cred că summitul de la Valeta nu ne-a ajutat în abordarea noastră încercând să uh, vedem uh, Africa ca și ansamblu. Asta aduce un nor negru deasupra uh, Africii. Subiectul ales pentru summit, viitorul tinerilor, este o opțiune excelentă pentru Abidjan. Noi ar trebui să apreciem uh, acest subiect și în afara chestiunii uh, recurente a uh, migrației și a Africii. Noi trebuie să abordăm sărăcia din Africa ca atare. Nu să amestecăm uh, lucrurile cu uh, migrația, să spunem că Africa este uh, un continent sursă pentru migrație. Acest raport al lui Ponga subliniază modul în care trebuie să analizăm, să abordăm inegalitățile, modul în care trebuie să ne ghidăm acțiunile și finanțarea către Africa pentru a lupta cu sărăcia și pentru a eradica în mod durabil sărăcia în Africa. Chiar astăzi eh, am avut două grupuri de lucru, unul care a eh, discutat eh, despre Eritrea și celălalt care a început la ora 13:30 de minute și care a analizat programele Uniunii Europene din Niger prin, trust, prin Fondul Fiduciar pentru Africa noi trebuie să fim foarte critici față de ceea ce se întâmplă în uh, Niger. Uh, vedem uh, că oamenii își pierd posibilitățile de a se autofinanța, uh, modul lor de viață este amenințat uh, pentru că se bazează pe contrabanda de persoane. Ei bine, aceasta nu este o manieră durabilă de te autofinanța, acest lucru este clar, însă dacă eliminăm asta fără să punem ceva în loc, nu facem altceva decât să creăm mai multă instabilitate și insecuritate. Vedem că tot mai mulți oameni mor în Niger în acest moment uh, pentru că pleacă prin uh, deșert, vedem uh, tot mai mulți tineri neangajați, fără un loc de muncă, ori asta înseamnă și mai multă insecuritate. Dacă ne gândim puțin uh, la sursa insecurității, foarte adesea ea este reprezentată de grupuri mari de tineri care nu au ceva de făcut în viață, care nu pot să-și susține pe viitor o familie. Iar răspunsul nostru ar trebui să fie acela de a critica această situație. din acest proiect de raport lipsește puțin uh, um, răspunsul la comunicarea comună pentru o renoire a impulsului pentru parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Africa. Se face trimitere la subiect, dar cred eu că nu se intră în detalii așa cum trebuie. Am dori ca prin acest raport să abordăm și problema acordurilor de parteneriat uh, economic. Trebuie să vedem uh, dacă uh, lucrurile merg în direcția cea bună. Apoi, un alt aspect la care faceți trimitere, dar pe care l-am putea consolida, este problema evaziunii fiscale. De asta sunteți foarte clar în uh, formularele folosite. Menționați uh, cele 50 de uh, milioane de euro, de dolari care uh, practic dispar din uh, Africa uh, prin evaziune fiscală. Comisia PANA din uh, Parlament se ocupă în acest moment de evaziunea fiscală, deci putem consolida și în acest context mesajul nostru, pentru că asta ar face bine și pentru discuțiile de la Abidjan, pentru că trebuie să vorbim și despre asta acolo. În acest moment uh, vorbim despre fonduri uh, care ajung de la dezvoltare la migrație, la gestionarea migrației, ori eu nu cred că asta e ceva ce colegii africani vor aprecia. Apoi, în cele din urmă, doamnă președinte, programele de mobilitate. Migrația va fi discutată cu certitudine la Abidjan. Să haideți să vorbim totuși despre posibilitățile de migrație legală pentru studenți, pentru angajați, care pot să facă ceva util în Europa și care pot să-și folosească aici abilitățile lor, după care să-și ajute propriile state să se dezvolte. Nu se regăsește nimic în legătură cu acest uh, subiect, poate o propoziție sau două, e vorba despre căile legale pentru migrație, ori aici noi trebuie să dăm uh, un răspuns comisiei. Mulțumesc foarte mult. Um, Adan Schenfeld. <clears throat> Domnul Șaipal, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voiam să-l felicit pe domnul Ponga pentru acest proiect de raport. Și, de asemenea, și pe colegii săi și pe toți cei care au lucrat, lucrează și vor lucra la raport. Bardziej ważnego cywilizacji. Cred că acest raport este referitor la cea mai importantă problemă civilizațională cu care se confruntă uh, omenirea acum. Foarte adesea când uh, uh, discută, se discută pe această temă, auzi că se spune că e vorba de ajutorarea săracilor. Bogații îi ajută pe săraci. Deci, încă ai această viziune binară, nordul bogat, sudul sărac. Eu cred că problema este mult mai profundă. Este o problemă legată de dimensiuni globale, este o problemă de civilizație și în acest caz trebuie să recunoaștem că lumea de astăzi este o lume a traiului rapid. Adică folosesc asta drept scurtătură pentru a spune că procesele sociale se întâmplă chiar în fața ochilor noștri, se întâmplă atât de rapid, se întâmplă în câțiva ani și nu ca pe vremuri, pe parcursul la mai multe generații. De ce am intrat în acest preambul? Uniunea Europeană Apreciez uh, uh, valoarea muncii domnului Ponga și cred de asemenea că UE ar trebui să facă mai multe lucruri. În primul rând, ar trebui să acționeze mai puternic pentru a crea o coaliție globală. O coaliție globală între membrii Nordului Global pentru a susține dezvoltarea continentului african. În al doilea rând, cred că UE ar trebui să dezvolte o strategie care să aibă pietre de temelie, ținte. Uh, până în momentul cu tare trebuie să se atingă această țintă, pentru că uh, până în acest moment uh, toate activitățile noastre s-au bazat pe abordarea standard, și anume muncă de calitate, ajutor umanitar, deci sprijinirea oamenilor. Așa cum a spus și Kinga, pe bună dreptate, ă, asta nu face decât să susțină bogații din Africa. Nivelul de corupție, activitățile infracționale care se desfășoară acolo, înseamnă că dacă trimiți bani necondiționat, bineînțeles că nu o să ajungă în buzunarele oamenilor pe care am vrea să-i ajutăm de fapt. De aceea, orice formă de ajutor ar trebui să fie, în primul rând, condițională și, în al doilea rând, să fie cofinanțată între țara donatoare și țara primitoare și, în al treilea rând, ar trebui să fie vizată și, în al patrulea rând, ar trebui să fie condiționată de îndeplinirea anumitor țeluri la, într-o anumită perioadă. Și dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, atunci ajutorul ar trebui să fie retras sau stopat. Pentru că altfel, până la urmă, nu, nu este o groapă fără fund, un, suc fără fu uh, un sac fără fund, mă scuzați, dar este un uh, sac cu fundul găurit și este important atât pentru africani cât și pentru europeni să nu mai rosim 40-60 de ani, încă 2-3 generații. Nu ne putem permite să așteptăm atâta timp pentru a ne atinge scopurile. Pentru că, așa cum am spus, suntem într-o lume în care contează anii, nu deceniile sau uh, secolele. Acesta fiind spuse, acest raport este doar un, un cadru pentru anumite idei și ține de comisie să umple acest cadru cu mierea conținutului. Dar cred că merită să stăm și să ne gândim la aceste criterii. Când primești ceva, sub ce condiții, ă, care sunt condițiile care sunt atașate pentru ajutor, dacă vrei să utilizezi ceva, ce trebuie să faci pentru a obține acest lucru. Mulțumesc! Very much, Cecil Kienge. Mulțumesc, doamna Kienge. Un microfon, vă rugăm. Grazie, Linda. Ringrazio... Uh... Mulțumesc, Linda. Mulțumesc, Moris Ponga, pentru prezentarea acestui raport. Cred că, într-adevăr, trebuie să începem o par- un parteneriat nou între cele două continente, între UE și Africa pentru că este de o importanță fundamentală. Trebuie să ne concentrăm pe dezvoltare și pe căi legale de migrație. Și tu ai indicat toți actorii uh, interesați și atunci când vine vorba despre ei, cred că există un actor care lipsește și subliniez acest, am subliniat acest lucru și mai devreme, și anume rolul jucat de diasporă. Aceștia sunt oameni care deja au plecat de pe continent, sunt în Europa și au o contribuție uriașă la politicile economice din țările lor de origine. Multe dintre aceste politici sociale din țările africane se bazează pe banii trimiși înapoi de diasporă. Și aceste resurse sunt mai mari decât ajutoarele primite de Africa. Deci, în raportul dumneavoastră, atunci când menționați toți actorii interesați, menționați, vă rog, și rolul jucat de diaspora. Pentru că, așa cum am spus, banii pe care îi trimit ei înapoi susțin economia în multe din aceste țări și susțin multe dintre politicile sociale. Și Norbert a spus uh, deja acest lucru și se înscrie și în procesul post-Cotonou. Uh, post-Cotonou este, face parte dintr-o strategie, firește, și trebuie să ne asigurăm că parteneriatul UE-Africa ține cont de asta și că avem o abordare din care toată lumea are de câștigat. Moris, chiar tu ai spus că ambele părți trebuie să-și vadă propriile interese reflectate în acest parteneriat. Pe continentul african uh, e prezentă UE, dar sunt prezenți și alții. Și pe vremuri noi eram primii, noi eram în frunte și trebuie să ne asigurăm că vom continua să rămânem așa. Trebuie să ne asigurăm că suntem conștienți de faptul că mai sunt și alții prezenți și trebuie să ne consolidăm uh, relațiile cu aceste țări prin uh, utilizarea principiului rezilienței pe care le-ai uh, menționat. Eu am uh, vizitat multe țări africane și auzim tot timpul același lucru. Fondurile pe care le dăm acestor țări nu duc la rezultate tangibile. Nu se vede impactul acestor fonduri. Și deci beneficiarii devin dependenți de ajutorul de dezvoltare și trebuie să ieșim din acest ciclu și să ne asigurăm că teritoriul se descurcă singur și poate prelua resursele care îi uh, sunt oferite și aceste resurse ajung în cele din urmă și la populație. Eu voi fi raportor pentru mobilitate și migrație la Comisia Libe. Deci uh, vă stau la dispoziție pentru a vă oferi uh, păreri pentru raportul dumneavoastră și pentru a contribui la el. Pentru că există multe subiecte pe care aș vrea să le subliniez și pe care nu le-am regăsit în uh, partea legată de uh, migrație. Deci o să încerc să plec de la asta prin uh, raportul pe care îl voi face eu. Mulțumesc, Bogdan Venta și apoi Elișlein. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Ponga pentru munca sa pe marginea acestui dosar extrem de important Cred că raportul este foarte cuprinzător și se concentrează pe provocările comune pe care le-a menționat raportorul. Și aici se subliniază nevoia unei coerențe a politicilor și o coordonare între UE și statele membre. Așa cum ați spus, raportul susține cinci dimensiuni de reziliență și Uh, după cum știți, uh, trebuie să, ne, să nu ne mai concentrăm pe uh, sectoare de sine stătătoare și pe rolul societății civile pentru a ne pune de acord cu implementarea acțiunilor și pentru a avea investiții pentru furnizarea de servicii de bază. Mulțumesc. Mulțumesc, Elișlein. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu voiam să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa excelentă. Migrația este și va rămâne un aspect important al relațiilor UE-Africa și cred că este important să schimbăm uh, discursul acestui fenomen, să ne schimbăm abordarea față de migrație pentru a avea o politică de migrație care să respecte DG10, care consideră că migrația este o locomotivă a dezvoltării. S-au menționat toate uh, fondurile, dar asta ar trebui să meargă mână în mână cu solicitarea noastră de a folosi aceste unelte pentru a eradica sărăcia, nu pentru a se controla frontierele, pentru că libertatea de mișcare este esențială și noi ne mândrim cu asta ca europeni și n-ar trebui să o subminăm în Africa. Am avut o reuniune a grupului de lucru al a Comisiei pentru Migrație, în această după-amiază și eu am fost șocată de impactul pe care politicile noastre și deciziile noastre îl pot avea la nivel uh, regional, spre exemplu în cazul Niger, care a fost uh, deja menționat de colega Sargentini. Uh, riscăm să îngreunăm dezvoltarea economică a acestor regiuni și migrația internă cu această obsesie noastră pentru securitate. Apoi, în ceea ce privește impozitare, s-a spus deja ceva. Știți că e un lucru, un aspect care mă interesează foarte tare, pentru că uh, în ultimii 50 de ani continentul african a pierdut uh, miliarde de, de dolari, uh, o sumă care se ridică aproape la nivelul ajutorului, de, ajutorului umanitar. Deci ar trebui să combatem evaziunea fiscală. De asemenea, Trebuie să ne ocupăm de investiții uh, publice, uh, în special în ceea ce privește educația tinerilor. Sănătatea este menționată o singură dată în raport, cred că putem merge mai departe și cred că ar trebui să ne ocupăm și de eradicarea bolilor uh, care împiedică dezvoltarea. Trebuie să avem și acces universal la drepturi sexuale și reproductive. Apoi, de asemenea, trebuie să ne concentrăm pe știință, tehnologie și inovație și să îmbunătățim uh, cooperarea pentru dezvoltare. Deci voi veni cu câteva amendamente în această direcție, sperând că este o contribuție pozitivă și mulțumesc încă o dată raportorului și raportorilor din umbră. Mulțumesc. Vreau să fac și eu două observații și apoi am promis lui Michel că o să citesc o declarație în numele său. În mod normal ar veni uh, cineva din grupul său, dar este în limba franceză, așa încât va trebui să o citesc eu. Observațiile mele, în primul rând, sunt perfect de acord cu Elish Line și cu uh, Judith Sargentini. În urma cu câțiva ani am întâlnit cu un Becky când a venit la noi la comisie și a vorbit despre cooperarea cu Uniunea Africană. Deci, uh, cred că acest summit va fi legat uh, mai degrabă de uh, cooperarea între UE și Uniunea Africană și ar trebui să facem ceva. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat cu raportul anterior și să lucrăm cu el. În al doilea rând, partea de reziliență socială legată de tineri. Cred că trebuie să menționăm în mod deosebit tinerile femei, pentru că altfel nu vom putea transforma viețile în Africa decât dacă transformăm viața tinerelor și le dăm alegeri și un viitor. Deci ar trebui să ne legăm mai mult de aspectul de gen. Am vorbit acum câteva săptămâni de combaterea violenței împotriva femeilor, ceea ce este extrem de important, dar trebuie de asemenea să oferim și acces uh, la educație pentru femei. Cred că ar trebui să consolidăm acest aspect al raportului. Și acum o să citesc uh, declarația lui lui Michel, care este raportor din umbră pentru grupul LIBE. Și, dragi colegi, îi mulțumesc uh, lui Maris Ponga pentru uh, raportul său excelent. Nu am mare lucru de adăugat. Prochain sommet Union Européenne Africaine Afrique qui se tiendra à Abidjan. Și vreau să mă refer la summitul din noiembrie 2017. Trebuie să ținem cont de perspectivele strategice pe termen lung ale parteneriatului. Trebuie să ne asigurăm că există o coerență uh, între parteneriatul UE-Africa uh, și procesul post-Cotonou. Dacă structura preconizată de comisie naval, uh, pilonii vor fi discutați la Abidjan. și vom intra în cadrul parteneriatului politic consolidat uh, post-Cotonou. Accentul trebuie să fie pus de acum încolo pe dezvoltarea economică a Africii pentru a o transforma în uh, realitate. Trebuie să evităm cu orice preț o recolonizare a Africii și insist încă o dată pe interesul strategic de a dezvolta un dialog politic echilibrat Uh, pe măsura timpurilor noastre și pentru a vorbi cu o singură voce în mare, marile foruri internaționale. Și vreau să vă reamintesc că ACP reprezintă 40% dintre membrii uh, ONU. E o declarație din partea lui, lui Michel care merge cam în același sens ca declarațiile colegilor legate de procesul post cotonu și faptul că trebuie să ne asigurăm că vorbim cu o singură voce în forurile internaționale. Acum o să-i uh, invit pe colegii din comisie să spună câte ceva, începând cu Domenico Rosa de la DGDEPCO și apoi domnul Havas de la SAE. Domenico, ai cuvântul. <coughs> Thank you, Linda. For... Îți mulțumesc, Linda, pentru că mi-ai dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest raport care este unul în mod sigur uh, oportun și adecvat. Cred că este foarte important ca în pregătirea summitului de la sfârșitul lunii noiembrie și multe intervenții de astăzi au insistat asupra acestui element, să nu pierdem din vedere importanța geopolitică a Africii. Trebuie să reiterăm faptul că a, că Europa este principalul partener al Africii din punctul de vedere al investițiilor, din punctul de vedere al schimburilor comerciale, din punctul de vedere al asistenței pentru dezvoltare. Drept urmare, summitul de la Bijan este o ocazie pe care nu ar trebui să o ratăm pentru a redeclara acest parteneriat și de a-i da noi Uh, bază. Există, au părut noi actori, acest lucru este, adev- este adevărat, dar cred că este în interesul Uniunii Europene și a statelor membre ale Uniunii Europene să își păstreze primordiatul din punctul de vedere al uh, parteneriatului cu Africa. Și acesta este momentul potrivit pentru a crea uh, un parteneriat mai, uh, cu un caracter mai politic. Chiar dacă pentru acest lucru este nevoie de o mare investiție, nu doar în termeni de bani, dar și în termeni de uh, eforturi politice și diplomatice, de exemplu. Și cred că mulți eurodeputați au insistat uh, tocmai asupra acestor uh, elemente. Știți că tinerii vor fi discutați la acest summit și știți că până în 2035 în Africa trebuie să se creeze cel puțin 18 milioane de noi locuri de muncă. Locuri de muncă care trebuie să fie locuri de muncă decente, așa cum au, au spus mulți dintre dumneavoastră. Ținând seama de relația existentă între cadrul post-Cotonou și relațiile cu Uniunea Africană, eu nu cred că există niciun fel de contradicție. Cred că cele două procese sunt uh, complementare și se uh, susțin reciproc. Aș dori doar să vă asigur următoarele. Știți că săptămâna trecută a avut loc prima comisie operativă din, de pregătire cu, împreună cu Uniunea, uh, Uniunea Africană uh, summitul și partenerii africani au propus să, uh, să numim summitul summitul între Uniunea Europeană și Uniunea Africană. Ar fi primul summit de acest gen, chiar dacă este vorba de al cincelea uh, summit organizat în contextul parteneriatului cu Africa, ar fi primul summit intitulat Summitul Uniunii, uh, Uniunea Europeană, Uniunea Africană, la cererea expresă a partenerilor din Africa și cred că nu ar trebui să nu fim de acord cu această cerere a partenerii, partenerilor din Africa. Cred că suntem de acord când vine vorba de obiectivele și de perspectivele acestui summit. Cred că raportul și rezoluția care urmează să fie adoptate de Parlamentul European după pauza de vară vor fi complementare și vor consolida această componentă care merge dincolo de relațiile privind dezvoltarea, are un caracter mult mai politic și care ar trebui să susțină mai mult acest parteneriat din punct de vedere politic, parteneriat care ar trebui să cuprindă nu doar câteva elemente, dar acoperă toate relațiile pe care le avem cu Africa. Africa este cel mai apropiat uh, continent de Europa, un continent care uh, se confruntă cu o problemă din punct de vedere demo- uh, demografic, dar care mm, reprezintă o mare oportunitate pe viitor și pentru Europa și, după cum am spus, nu ne putem permite să ratăm această ocazie. Drept urmare, din punctul meu de vedere, acestea sunt elementele care, pe bună dreptate, sunt subliniate în acest raport. Mulțumesc, Irene Hafas, de la Serviciul European de Acțiune Externă. Mulțumesc. Permiteți-mi să îl felicit pe Dominic, care a avut o intervenție extraordinară. Salut și eu acest raport să felicit pentru abordarea cuprinzătoare și echilibrată și să felicit uh, Parlamentul European pentru implicarea în parteneriatul între Uniunea Europeană și Africa. Și în acest context vă atrag atenția asupra întâlnirii comune uh, planificate între Parlamentul European și Parlamentul Pan-African înainte acestui summit și dacă îmi permiteți o sugestie sau o clarificare în ceea ce privește titlul uh, parteneriatului, parteneriatul UE-Africa, Poate ar fi mai bine dacă s-ar uh, aminti faptul că este o strategie, pentru că nu este vorba de nicio strategie care să înlocuiască strategia trecută. Mulțumesc. Domnule Ponga, doriți să interveniți pentru a răspunde colegilor? Domnule președinte, vreau doar să spun că mulțumesc colegilor care au luat uh, cuvântul pentru a face observații care se impun aștept cu nerăbdare amendamentele, pentru că simt că avem o viziune de ansamblu împărtășită în ceea ce privește acest raport uh, care a fost redactat. Deci aștept amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc. Foarte bine. Aș dori să, mulțumesc, să amintesc uh, colegilor că termenul de înaintare amendamentului este de data de 1 septembrie la ora 11. Deci ora 11, da? Deci aveți timp vara aceasta să faceți aceste amendamente și poate ar fi bine să uh, le faceți de pe acum înainte să mergem în vacanță să uităm de tot. Avem un aspect pe una de zi, uh, timpul întrebărilor la punctul 12. Nu avem întrebări, diverse nu sunt diverse. Prin urmare, următoarea noastră întâlnire este pe 30 august la ora 9 și apoi după amiaza din nou și pe 31 august dimineața. Aș dori să mulțumesc tuturor că ați stat în această după-amiază alături de noi. Mulțumesc și intervenție, spune doamna președinte. Uh, și vă urez uh, o vacanță de vară plăcută. Ați muncit din greu uh, anul acesta și e clar, toată lumea merită o vacanță. Mulțumesc foarte mult!